Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und die Dați-mi voie să vă urez bun venit, redeschid reuniunea uh, comisiei noastre. Sper că colegii se întorc cu puteri proaspete după prânz, poate vom avea chiar și mai mult colegi decât înainte de masă. Dați-mi voie să urez bun venit domnului ministru al agriculturii, resurselor naturale și mediului din uh, Cipru, Sofoclis Aletraris. În weekend am fost în Cipru, în Cipru la reuniunea informală a Consiliului și pot să vă spun că m-am întors acasă plin de entuziasm pentru că sunt prevăzute în program lucruri concrete ale președinției. Știu că domnul Sofoclis Aletraris este expert în politica de apă și acesta este unul dintre centrele de greutate ale președinției cipriote și asta nu numai în uh, statele din, uh, din sudul Europei. În întreaga Europa trebuie să vorbim despre calitatea apei. Și un alt subiect concret a mai fost discutat și anume ce fel de măsuri de adaptare la schimbările climatice dorim să avem, cum dorim să le punem în mișcare și cum dorim mai ales să le finanțăm. Pentru că de obicei prietenia se încheie când, e vorba, când ajunge să fie vorba de bani. Ei, bine, la nivel european, de-abia atunci începe prietenia. Ne bucurăm că îl avem așadar pe domnul ministru așadar, ă, alături de noi și așteptăm cu nerăbdare președinția cipriotă. Domnule ministru, aveți cuvântul. Chirie Proedre, Eltima Meli tu cu Chinovuliu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Astăzi mă aflu alături de dumneavoastră, nu numai pentru că Parlamentul European este unul dintre pilonii Uniunii Europene, este vorba de politici, uh, infrastructuri uh, și așa mai departe, care creează um, Uniunea Europeană, după cum s-a spus, metoda comunitară, și anume soluționarea diferențelor de păreri prin uh, dialog, e bine, această metodă este sufletul Uniunii Europene. Mă aflu alături de dumneavoastră astăzi. Eu vin dintr-un stat în care instituțiile democratice, separarea puterilor din stat funcționează în mod exemplar o țară în care sistemul politic uh, este structurat în așa fel încât prin dialog, prin compromisuri și prin înțelegere reciprocă între executiv și legislativ se creează politici, se adoptă reglementări și legislație care corespund societății civile. Aș dori să vă mulțumesc în mod special pentru faptul că mi oferiți posibilitatea de a mă afla alături de dumneavoastră astăzi. Dați-mi voie, aș vrea să vă informez, dar aș vrea de asemenea să vă și ascult. Și asta cu privire la un subiect foarte important pentru președinția cipriotă, și anume mediul achiul comunitar în domeniul uh, mediului uh, pune bazele uh, dezvoltării durabile ale Europei. De aceea este important să se mențină coerența și compatibilitatea măsurilor economice cu cele ce țin de mediu și de dezvoltarea durabilă. Președinția cipriotă va încerca să se asigure că prioritățile de astăzi referitoare la soluționarea unor probleme pe termen scurt în domeniul economic și financiar să nu se facă uh, în dezavantajul uh, uh, măsurilor de mediu. Vedem, considerăm că avem o nouă șansă în care putem uh, Um, să punem în centrul atenției omul, dar și mediul. Așadar, ar trebui uh, de la Consiliul de Mediu din 2013 să fie transmis un semnal foarte clar și anume uh, ecologizarea, înverzirea semestrului european și pe baza uh, studiului anual cu privire la creștere, ce, va, ce urmează să fie prezentat în, urmă, în luna noiembrie. Pe ordinea de zi a Consiliului de Mediu din decembrie se va afla și o discuție cu privire la politicile în acest domeniu. Una dintre cele patru priorități ale președinției cipriote este să lucrăm pentru a obține o Europa mai eficientă și mai durabilă. Având în vedere consecințele dramatice ale unui mediu care se schimbă în continuu, având în vedere instabilitatea mediului uh, economic, este clar că trebuie să avem o abordare comună pentru dezvoltarea durabilă. Viziunea comună de la conferința de la Rio, chiar dacă nu a fost uh, pe, pe măsura așteptărilor Uniunii Europene, e bine, ea înseamnă oricum că dezvoltarea durabilă trebuie să fie în centrul priorităților naționale, globale, europene. Este o provocare comună acum pentru noi să punem în aplicare tot ceea ce s-a discutat și trebuie să luăm măsuri pentru o creștere durabilă, pentru o economie ecologică și pentru combaterea sărăciei. Rezultatul conferinței de la Rio va fi discutat la Consiliul de Mediu pentru a se ajunge la a se adopta concluzii cu privire la continuarea eforturilor și uh, cu privire la prioritățile Uniunii Europene. La nivel internațional, obiectivul președinției cipriote este ca la New York să se aplice un uh, orar, un program pentru implicarea directă a Uniunii Europene la discuții și consultări. Este important să contribuim la obiectivele creșterii durabile și la cadrul instituțional internațional. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană trebuie să fie în continuare un lider și să dea un exemplu în eforturile comune ale umanității pentru combaterea crizelor de mediu din timpurile noastre. Președinția cipriotă va încerca să fie o reprezentare eficientă a Uniunii Europene în foruri și conferințe internaționale. În domeniul protecției mediului se pune accentul mai ales asupra protecției apelor și asupra schimbărilor climatice apa este necesară uh, pentru om, pentru mediu și pentru dezvoltarea durabilă. Însă, apele Uniunii Europene sunt supuse multor amenințări. Schimbările climatice au, distru- au modificat echilibrul natural, în ciuda prevederilor, uh, reglementărilor și politicilor Uniunii Europene. Um, exploatarea durabilă a resurselor de apă trebuie să fie o prioritate de bază a tuturor președințiilor. Știți că la ora actuală Comisia Europeană pregătește așa numitul blueprint uh, pentru uh, protecția resurselor de apă, un plan menit să Um, ajute la formarea acestor politici în domeniul apei. Și vom face tot ce putem pentru a um, putea propune la Consiliu uh, măsuri și, um, un, un, și niște concluzii care să poată fi adoptate. În a avut loc un consiliu la Nicosia și aș dori să mulțumesc încă o dată uh, președinției uh, acestei comisii pentru uh, contribuția sa. Apoi, în noiembrie, va avea loc o conferință pentru a prezenta acest plan, această, acest blueprint, iar președinția cipriotă va depune eforturi pentru a se atinge un acord cu privire la substanțele care trebuie abordate în primul rând în ceea ce privește calitatea apei. Noi am dorit să avem un acord în primă lectură cu Parlamentul European. O să încercăm să ajungem la un acord și dacă nu, vom încerca să atingem un acord în Consiliu în decembrie. Încă un aspect, uh, aspectul important, și anume uh, schimbările climatice. Efectele acestora vor fi, acestora vor fi atât de, uh, de puternice încât putem spune că umanitatea nu a trăit așa ceva până acum. Am venit de la, da, din Danemarca și suntem pe calea înspre Doha și vom uh, face totul ca această conferință să fie un succes. În octombrie, Consiliul va adopta concluzii cu privire la poziția de negociere a Uniunii Europene. În acest punct, aș dori să mă refer în special asupra sistemului de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră. O aplicare consecventă și o îmbunătățire a acestui sistem poate să îmbunătățească perspectivele Uniunii Europene pentru o relansare economică. Dacă acest lucru ar urma să se întâmple uh, în timpul președinției cipriote. Vom uh, acompania acest subiect. Vom, vrea, vom încerca să obținem un acord în primă le- lectură în două domenii care vor îmbunătăți politica comunitară și vor contribui la rolul de lider pe care uh, Uniunea Europeană ar trebui să-l preia în negocierile internaționale. Mă refer aici la reforma sistemului de supraveghere pentru contabilizarea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră și experiențele de până acum trebuie să fie luate în considerare. Este important ca emisiile și absorpțiile de uh, gaze cu efect de seră prin uh, uh, utilizarea terenurilor, de, schimbarea destinației terenurilor și uh, silvicultură să fie luate în considerare. Adaptarea la schimbările climatice este importantă și trebuie să fie inclusă și în uh, celelalte politici, împreună cu apa. Este ceva ce a preocupat Consiliul Informal din iulie. S-a pus uh, accentul pe finanțare, care trebuie să sprijine strategia ce este la ora actuală în pregătire. Dacă se fac propuneri în timp util cu privire la, uh, schimb, la emisiile de CO2 uh, de către automobile și autovehicule ușoare, acest subiect poate fi Uh, continuat, se pot face progrese în acest sens și va putea avea loc un prim dialog. Un alt subiect care prezintă provocări deosebite e cel al protecției și a gestionării biodiversității. În ciuda legislației europene, care este una deosebit de stufoasă și a politicilor referente vom continua să ne comportăm Uh, ca și cum noi, din păcate, continuăm să ne comportăm ca și cum uh, mediul are o capacitate infinită de a se adapta obiceiurilor noastre de consum nedurabil și are o capacitate infinită de a ne absorbi deșeurile. Noi așa ne comportăm. Este un sector deosebit de important. Și vom uh, demara negocieri în cadrul conferinței părților la Convenția Prioritară la biodiversitate în luna octombrie 2012 în India. Președinția va asigura reprezentarea activă a Uniunii Europene la aceste negocieri și la acțiunile ulterioare, bazându-se pe recentele concluzii ale Consiliului. Acordăm o importanță deosebită planului strategic, eh, mobilizării resurselor, accesului la resursele biologice și biodiversității marine Președinția cipriotă, de asemenea, va elabora concluzii în vederea Consiliului din luna decembrie, bazându-se pe rezultatele conferinței. În paralel, vom acționa vom fi activi uh, în ce privește pachetul legislativ pentru a pune în aplicare protocolului de la Negoia privitor la accesul la resursele uh, și uh, partajarea echitabilă a avantajelor rezultând din utilizarea acestora, dar va depinde de data la care va fi, sub, va fi supus atenție acest pachet. În ce privește gestionarea deșeurilor, din păcate acest sector rămâne o mare provocare, deoarece volumul de resurse alocate nu a fost disociat de rata de creștere economică și președinția va continua să fie activă în vederea dezmembrării uh, navelor în uh, instalații securizate cu respectarea normelor de protecție a mediului. La Consiliul din octombrie vom avea o dezbatere orientativă în acest sens. În ce privește propunerea de a se pune capăt la uh, derogarea la interdicției de a utiliza cadmiu în uh, baterii pentru uh, echipamentul electric și electronic fără fir, obiectivul nostru inițial era să ajungem la un acord în primă lectură. Sigur, asta în cazul în care și calendarul de examinare a acestei chestiuni va urma să fie modificat de către Parlamentul European din cauza situației, vom face eforturi să ajungem la un acord general la Consiliul din octombrie. Președinția va fi, de asemenea, gata de a, a gestiona alte chestiuni importante care au o dimensiune orizontală. Printre altele, propunerea pentru un nou regulament LIFE cu un buget de 3,2 miliarde de euro ocupă un loc foarte important în cadrul acestor eforturi și în ciuda tuturor celor făcute până acum, n-am putut încă să ajungem la un acord politic parțial și sperăm că vom face progrese cu această dezbatere spre a putea demara uh, trilogurile în paralel cu progresele înregistrate în celelalte propuneri sectoriale pentru ca să ajungem la un acord privitor la acest regulament până în anul 2013. Cel de-al șaptelea plan de acțiune în materie de mediu constituie una din prioritățile președinției cipriote uh, și îl așteptăm cu mare interes și ar trebui să existe nouă strategie în materie de mediu pentru trecerea la o economie ecologică în lumina concluziilor din iunie 2012 a rezultatelor de la Rio și a comunicării privitoare la punerea în aplicare a uh, dreptului mediului în Uniunea Europeană. Am planificat prezentarea unui program din partea Comisiei la Consiliul din luna decembrie și dacă lucrurile vor progresa, atunci vom pregăti și un raport uh, de etapă, un raport parțial Uh, apoi o altă chestiune prioritară este revizuirea directivei uh, privitoare la studiile de impact uh, de mediu pentru a îmbunătăți procedurile și calitatea studiilor efectuate um, în funcție de, um, sta, de etapa în care se află publicarea propunerii, um, noi, ne, noi vom face eforturi să aducem această chestiune în prim plan. Vom include o dezbatere orientativă un raport de, și un raport de etapă la Consiliul din decembrie. Stimați membri ai Parlamentului European, Ă, trebuie să spunem cinstit, președinția ă, cipriotă și exercitarea președinției Consiliului European pentru prima oară de către un stat de mici dimensiuni, atât geografice cât și demografice, va reprezenta o sarcină deloc ușoară. Există mari provocări, mai ales în materie de mediu acolo unde instituțiile, legislația și mecanismele sunt în continuă transformare. Noi am identificat exact care sunt aceste provocări și am luat măsuri pentru ca pe cât posibil să asigurăm uh, o derulare rațională, o desfășurare rațională a președinției cipriote. Nu voi intra acum în detaliu, dar vreau să vă înfățișez acum câteva puncte importante, după părerea mea. Mai întâi, vorbim despre dezvoltarea durabilă și alte, în ce privește alte chestiuni internaționale de natură generală, um, personal experimentat al Ministerului Mediului, Energiei și al Schimbărilor Climatice și, uh, din Grecia sprijină deja reprezentanții Ciprului la nivelul uh, diverse reuniuni. Apoi, în ce privește alte subiecte de interes internațional, cum ar fi biodiversitatea, poluarea transfrontalieră, uh, am uh, însărcinat uh, Ministerul Mediului din uh, Danemarca să se implice, sigur, conform unui acord prealabil. Și apoi, bineînțeles, ne menținem responsabilitatea politică și la întâlnirile la nivel ministerial, Ministrul Agriculturii, Resurselor Naturale și ai Mediului sau ministrul nostru va reprezenta Uniunea Europeană. În al treilea rând, um, din cauza marii importanțe și în ciuda presiunii care se va exercita pe personalul Ministerului și pe conducerea Ministerului, noi am hotărât că această chestiune complexă a negocierilor internaționale privitoare la climă va fi administrată de o echipă cipriotă susținută de un număr de experți străini. Domnule președinte, întâlnirile pe care le-am avut până acum cu dumneavoastră și cu alți membri ai Parlamentului European mi-au Uh, permis să constat existența unei voințe comune de cooperare, a unui spirit, a unei viziuni uh, pentru un viitor comun și existența unui respect reciproc și a dorinței ca fiecare să asculte argumentele celuilalt. Uh, în, pe timpul a mai multor ani am putut să constatăm re, spiritul de respect reciproc între toți membrii Parlamentului și instituțiile europene. Deci sunt optimist în, ce, în ceea ce privește rezultatele președinției noastre. Uh, voi fi foarte activ pentru că împreună să putem continua să făurim viitorul Europei. Asta în ciuda uh, marii presiuni uh, cauzate de criză și încercând să acționăm conform uh, principiului uh, înțelepciunii colective și mă voi ghida de asemenea uh, după principiul transparenței și al uh, obiectivității. Nu vreau să rămân un spectator neutru. În următoarele săptămâni și în următoarele luni voi încerca să ajung uh, la un numitor comun cu toți partenerii într-o logică indispensabilă pentru a înfrunta marile provocări, dar și cu modestie uh, modestia um, suscitată în mine de, de, de uh, dimensiunile acestui proiect. Am uh, promisiuni de respectat și am uh, un drum lung de parcurs înainte de a putea să mă odihnesc. Vă mulțumesc pentru această ocazie, domnule președinte, pe care mi-ați oferit-o să mă exprim aici și, și acum mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Minister, für Mulțumesc, domnule ministru, pentru această introducere și pentru prezentarea programului uh, pe care îl preconizați în următoarele șase luni din partea președinției cipriote, în care ne-ați creionat și explicat încă o dată și dimensiunea internă și externă, ceea ce consider că este benefic. Uh, după conferința de la Rio nu înseamnă decât că ne aflăm înainte următoarei conferințe internaționale și Europa continuă să dețină o răspundere la nivel internațional pentru modul în care ne implicăm uh, în crearea unei lumi mai echitabile și pentru protecția climei. Acum vom începe în mod tradițional cu coordonatorii grupurilor politice mai întâi, în numele grupului PPE, domnul Karl-Heinz Flora, uh, Florenz. Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului, domnule ministru. Am ascultat cu mare plăcere mm, intervenția dumneavoastră foarte ambițioasă. Însă trebuie să vă spun că sunteți a 46-a președinție uh, la care asist și am mai ascultat și alte uh, uh, intervenții foarte optimiste. A dumneavoastră m-a impresionat, însă președinția Consiliului nu trebuie doar să aplaude atunci când Comisia vine cu ceva nou, ci aveți și opțiunea de a ridica mâna și de a semnala atunci când uh, statele membre nu pun în aplicare ceea ce am decis împreună. Este un dezirat vechi de al meu și aș dori să știu uh, care este situația uh, în acele țări care nu aplică acele chestiuni care le-am uh, decis deja de ani de zile. V-ați referit la directiva cadru privind apele și la directiva privind deșeurile. Aplicarea pentru aceste două directive este absolut o catastrofă. Nimeni nu se orientează după uh, criteriile precizate. Ce uh, aveți de gând în această privință? Știu că Comisia uh, e responsabilă pentru respectarea legislației, însă și Consiliului revine o misiune în acest sens. Mulțumesc. în uh, urmează. Uh, bun venit și din partea noastră, domnule președinte al Consiliului, în Comisia noastră pentru Mediu. Matias Scrute, președintele nostru, a dat dovadă de mult entuziasm uh, cu ocazia vizitei în țara dumneavoastră la Consiliul Informal și cred că, de fapt, toate președințiile vin la noi cu intenții bune și obiective bune. În măsura în care este posibil, vă vom susține pentru că acestea să poată fi puse în practică, măcar în parte. Ehm, înțeleg când spuneți că Uniunea Europeană trebuie să fie un model, un pionier uh, în uh, ceea ce privește dezvoltarea durabilă. La conferința de la Rio s-a văzut acest lucru, că restul lumii așteaptă de la noi acest lucru, această transformare spre un model ecologic uh, care să fie într-adevăr practicat. De aceea nu putem aștepta până când și toți ceilalți vor face ceva, ci trebuie ca noi să mergem înainte. Sigur că la Rio marea temă a fost uh, dure, durabilitatea. Noi uh, avem deja din 2001 uh, o strategie cu privire la dezvoltarea durabilă care a ajuns oarecum la coșul de hârtie. Vă întreb acum dacă dumneavoastră ați profita de ocazie să reînvigorați această strategie pentru durabilitate a Europei. Acest uh, trialog uh, în ceea ce privește competitivitatea, durabilitatea și aspectele sociale oarecum a dispărut. Mă bucur că v-ați referit și la cel de-a șaptelea program de acțiune pe mediu, cel de-a șaselea tocmai se finalizează, uh, de aceea se impune oarecare accelerare și dumneavoastră aveți ocazia acum să marcați anumite uh, puncte importante, ca de pildă reducerea deficitului, o problemă majoră în uh, deficitul de implementare, așa cum spunea și colegul meu, dar apoi și această sinteză de a aduce la un numitor comun toate obiectivele, toate cerințele și anume acest numitor comun să fie dezvoltarea durabilă. Așteptăm cu interes raportul dumneavoastră de progrese în acest sens. O a treia remarcă. Suntem în mijlocul unei crize economice, politica de mediu pare oarecum periclitată. V-ați referit și la evaluarea semestrului european, alt aspect uh, important. Uh, eu uh, M-aș referi însă și la evaluarea bugetului european, pentru că Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri ca această dezvoltare durabilă să se reflecte și la nivelul, nivelul bugetului, atât în cadrul financiar multianual, cât și în cadrul bugetului pentru 2013, unde va revine un rol important. Mulțumesc, Chris Davis. Minister, you know that the... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Știți că schema de comercializare a emisiilor se confruntă în momentul de față cu dificultăți majore ca rezultat a unui exces de cote disponibile pentru comercializare, iar prețul în momentul de față este mult prea scăzut pentru a stimula investițiile în tehnologii cu, uh, un, cu emisii reduse de carbon și Comisia ezită să dea asigurări cu privire la investițiile care trebuie făcute, să dea asigurări investitorilor. Acum se are în vedere o revizuire a pieței a carbonului um, de către Comisie pentru a consolida prețul. Spuneați în intervenția dumneavoastră că doriți să creșteți importanța acestei scheme de comercializare a emisiilor. În calitate de președinție a Consiliului solicitați Comisiei o astfel de propunere pentru a asigura că schema de comercializare a emisiilor poate juca acel rol uh, pe care noi l-am intenționat să-l aibă? Mulțumesc. Thank you, Chris. Mulțumesc. Chris? Thank you, Mr. Chairman and Bas Eichhout. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru domnului ministru pentru că ne-a prezentat planurile pentru aceste șase luni și, precum colegii mei, așteptăm cu interes să conlucrez cu dumneavoastră și eu sunt raportor pe regulamentul pe monitorizare și sper că vom putea încheia acest dosar împreună cu dumneavoastră și personal dumneavoastră. Aș avea trei întrebări pe probleme care vor deveni foarte importante în uh, următoarele șase luni și sper că veți putea răspunde cu niște detalii. În primul rând, cu schimbarea uh, climei, um, în Europa. Am știu că până acum în uh, Consiliu adoptarea foii de parcurs pentru reducerea de emisii a fost uh, blocată de mai multe ori de un anumit stat membru și 26 de state membre au susținut-o. Și știm că atunci când e vorba de regulament, atunci nu se mai pune problema vetoului. Însă când există concluziile Consiliului și se încearcă uh, obținerea sprijinului pentru o de parcurs, se poate bloca de către un singur stat membru. Deci ce intenționați să faceți pentru a face progrese pe politicile interne pentru schimbarea climatică? De exemplu, ambițiile noastre pentru 2020 trebuie puse pe prim plan că dacă citești faia de parcurs, sprijinită de 26, semnată de 26 de state membre, Știm că se intenționează 25% pe, pentru 2020 în al doilea rând. Ehm, schimbările climatice schimb, ehm, la nivel internațional trebuie să se continue protocolul de la Kyoto. Știm că regulile acolo sunt foarte importante. Una din problemele ehm, care există în continuare reprezintă încă blocajul la anumitor, la, la anumitor state membre și dacă noi nu vom avea câștig de cauză la Doha, atunci nu se va mai continua protocolul de la Kyoto. Și, în al treilea rând, profit de faptul că sunteți și Ministrul Agriculturii, suntem la Comisia de Mediu, deci e foarte importantă pentru reforma PAC eh, ecologizarea. Ce veți face ca să, să vă asigurați că eh, ecologizarea de 30% a reformei PAC va fi menținut uh, în discuțiile privitoare la această reformă. Mulțumesc. Bas Eichhardt und dann Julie Görling. Mulțumim. Uh, acum Judy Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Dacă uh, veți acționa conform bunelor intenții, vom vedea lucruri Uh, bune din partea dumneavoastră. Aș dori să mă refer la un aspect uh, precis referitor la Cipru. V-am scris uh, deja în mod personal despre asta, dar voi pune din nou o întrebare. Este vorba de o problemă pe care o are Ciprul cu capturarea ilegală a păsărilor toamna este sezonul, este culmea uh, acestui, uh, acestei practici ilegale în care se capturează până la 2,8 milioane de păsări. Ce intenționați să faceți în această privință? Vă mulțumim, spune președintele. Suntem la finalul primei runde de întrebări. Vă dau cuvântul, domnule ministru, pentru a răspunde la întrebări. Vă rog. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα τα μέλη της Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebările acestea foarte importante. Trebuie să respectăm, bineînțeles, timpul, deci va, voi încerca să fiu succint și să dau ocazia tuturor să mai adreseze întrebări. În ceea ce privește dezvoltarea durabile, durabilă, Au existat uh, critici uh, foarte dure la adresa uh, conferinței de la Rio. Și tuturor ne este clar că nu suntem singuri pe acest pământ. Numai când ne gândim cât timp a fost necesar pentru ca cele 27 de state membre să aibă o poziție comună uh, devine clar acest lucru. Am fi vrut ca această conferință să oferă o șansă pentru mai multe uh, măsuri, însă rezultatele nu au fost atât de ambițioase precum le-am fi dorut, dorit, însă le-am acceptat ca pe un bun compromis. Obiectivele tematice au fost preluate și acesta este un rezultat mulțumitor a fost preluată și economia verde, însă, pe de altă parte, nu poate fi satisfăcător faptul că nu a existat un acord cu privire la o consolidare a programului de mediu al ONU. Președinția va, prezenta, va uh, pregăti concluzii pentru Consiliu, Consiliul din octombrie, pentru a ne asigura că ceea ce s-a hotărât va fi și pus în aplicare. În uh, Consiliul din uh, decembrie vor exista uh, informații cu privire la evoluția situației. La nivel internațional dorim să accelerăm uh, procedurile pentru cadrul instituțional, pentru stimularea dezvoltării durabile. Este vorba de măsurile de punere, punere în aplicare, este vorba de biodiversitate și este vorba de cadrul pentru programul pentru un consum durabil. S-a făcut referire și la cel de-al șaptelea program cadru, este una dintre prioritățile prezenției noastre. În urma concluziilor uh, Consiliului din uh, iulie, președinția cipriotă va încerca să acompanieze acest uh, subiect cât se poate de bine. Am prevăzut dezbateri în grupul de lucru pentru mediu și în Consiliul de Mediu din decembrie s-a planificat ca programul să fie prezentat de către comisie și dacă acest lucru se va întâmpla, chiar va avea loc așa, în urma concluziilor Consiliului se va elabora un raport al experților Însă dacă ne, ne uităm înspre 2050 și nu înspre 2020, adaptarea la, schimbărilor, la schimbările climatice este unul dintre punctul, punctele esențiale. Și apoi sectorul apei, protecția naturii, gestiunea deșeurilor. Noi considerăm că programul ar trebui să fie un instrument important pentru atingerea acestor obiective și pentru tranziția înspre o economie verde. Și, de asemenea, suntem de părere că poate exista o bună coordonare cu rezultatele de la Rio pentru ca noile acțiuni uh, și măsuri să poată să fie incluse în cel de-al șaptelea program cadru. S-a discutat și despre calea înspre Doha, schimbările climatice, așadar. Poziția noastră ca Uniune Europeană la conferința de la Doha va fi stabilite de către Consiliul de Mediu din octombrie, când vor uh, fi uh, deja la dispoziția noastră și concluziile Consiliului. Ar fi dezirabil pentru Doha să se obțină un rezultat care să prevadă și o a doua perioadă de angajament de la 1 ianuarie 2013. Asta ar fi o bază pentru un nou acord uh, obligatoriu, cel târziu până în 2015. Ar fi așadar ceva dezirabil. Ar fi bine așadar ca acest program să se continue pentru ca reducerile de emisii până în 2020 să poată fi atinse, cele pe care ni le-am propus. iar fondul uh, pentru mediu ar trebui și el să fie creat. Suntem dispuși să lucrăm pentru a obține progrese în acest domeniu, astfel încât până să avem și un uh, plan financiar, uh, acei 3,2 miliarde menționați. Noi, ca președinție, dorim să cooperăm cu dumneavoastră, deputații. Uh, vom uh, lua la cunoștință de rezoluțiile Parlamentului European și ne vom baza pe ele, iar deputații prezenți la Doha vor juca și ei un rol foarte important în ceea ce privește poziția Uniunii. Sperăm așadar că evoluțiile vor fi pozitive apoi foaia de parcurs cu privire la, un, la o economie cu uh, emisii scăzute. Este o mare provocare, mai ales având în vedere situația economică actuală. Ciprul a participat în mod activ. Uh, am sprijinit concluziile uh, propuse în acest uh, sens Sprijinim de asemenea și strategia pentru o economie bazată pe un consum scăzut de carbon. Există evoluții pozitive în acest dosar. Nu există însă modificări ale pozițiilor părților. Și nu putem să uităm asta, domnule președinte. Nu s-a planificat nicio altă inițiativă, Însă noi suntem dispuși la nivel politic să continuăm să urmărim uh, discuția și să vedem cum putem înregistra progrese în cazul în care există vreo modificare, vreo schimbare în uh, situația internațională. În ceea ce privește gestiunea deșeurilor, în diferitele reglementări, sunt prevăzute anumite măsuri uh, care prevăd uh, implementarea din partea Comisiei însă este prioritatea Comisiei și este obligația, datoria Comisiei. Noi, bineînțeles, în, măsurile, în măsura competențelor noastre vom contribui la aceasta. Eu sunt și ministru de agricultură și cu privire la ecologizare, la înverzirea primului pilon al PAC și cu privire și la ecologizarea politicii comune de pescuit, încă avem o evaluare foarte pozitivă a principiilor de bază pe care se bazează mm, propunerea Comisiei. Suntem de acord cu faptul că trebuie stimulat, uh, promovat rolul agricultorilor dar și luate în considerare condițiile în care lucrează agricultorii pentru a putea aduce la bun sfârșit această ecologizare. Apoi, în ceea ce privește uh, politica de pescuit, suntem și aici de acord cu ecologizare, în sensul unui pescuit care să nu pericliteze resursele. Așadar, un, o politică a pescuitului care poate să ducă la rezultate bune pe termen lung. S-a vorbit și despre capturarea de păsări, capturarea ilegală de păsări din Cipru. Uh, facem tot ce putem pentru a limita și combate acest fenomen. Uh, dați-mi voie să vă numesc câteva date. Între 2001 și 2011 în total au fost uh, constatate 3600 de cazuri de capturări ilegale, 1700 se referau la uh, capcane puse ilegal. Uh, era vorba și de comerțul ilegal cu aceste păsări care sunt vândute unor restaurante. 25 de proprietari de restaurant au fost reclamați în acest sens, deci s-a, limitat acest fenomen. Am elaborat și strategii pentru a sensibiliza uh, publicul și pentru a, o mai bună supraveghere a uh, aplicării acestor prevederi. Este așadar o prioritate pentru noi și acest lucru l-am spus și uh, la Congresul European uh, pe această temă, o conferință ce a avut loc la Larnaca în 2011. Acest fenomen al capturării ilegale a păsărilor nu este complet uh, eliminat. Există o mai mare conștientizare, se pot colecta mai multe date, însă aplicarea strictă a reglementărilor și uh, conștientizarea publicului sunt esențiale pentru a putea să ne atingem obiectivele. Atât am avut de spus, domnule președinte. Dacă doriți, putem să continuăm cu întrebări. Vă stau la dispoziție. Mai Mulțumesc. Mă întreb dacă domnul ministru chiar mi-a uh, chiar mi-a răspuns uh, întrebării. Nu știu, poate nu a auzit întrebarea. Am întrebat punctual dacă președinția va face un apel către comisie să facă propuneri pentru a pune deoparte uh, alocările uh, pentru sistemul de comercializare de cote. Prea bine. Deschid atunci uh, dezbaterea pentru cea de-a doua rundă. Domnul ministru va putea să vă răspundă odată cu celelalte întrebări. Mai întâi, domnul Criton Arsenis, vă rog. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ την... Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru organizarea dumneavoastră și pentru ceea ce vă propuneți la începutul președinției dumneavoastră pentru prezentarea priorităților dumneavoastră. Sperăm că vom putea întreține un contact uh, periodic. Uh, mai veniți în comisia noastră. V-ați referit la politica agrară. Mm, unele din întrebările mele și-au găsit deja răspunsul. Ați vorbit uh, de substanțele periculoase, asta în legătură cu protecția apelor, vorbeați și de silvicultură. Aș mai avea însă o întrebare concretă legată de Rio. Ați, ne-ați spus ceea ce am realizat la Rio și ceea ce nu s-a realizat. Sigur că acordurile nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor noastre, dar am în față un acord. Sigur, uneori formulările sunt foarte vagi, uh, în special în ceea ce privește obligațiile, însă le-am putea pune în aplicare și dacă am face acest lucru, s-a realizat totuși ceva. Aveți de gând uh, să evaluați și posibilitatea uh, de a lua o inițiativă de mobilizare în acest sens de mobilizare a opiniei publice pentru aceste două teme importante, de a face progrese în continuare în ceea ce privește uh, această inițiativă uh, Beyond GDP, care să depășească sfera strict economică a PIB-ului. Aveți uh, această ambiție? Eu la sua exposição muito clara sobre Doamna Estrera, mulțumesc. cred că explicațiile dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, programul de lucru al președinției cipriote au fost foarte clare și detaliate și am vrut uh, să mai evidențiez încă o dată ce uh, bine este că avem în rândul nostru pe cineva care dorește să urmărească aceste obiective cu determinare. Și în ceea ce privește rezultatele de la Rio, domnul ministru a abordat deja acest subiect, însă constatăm că în ultimii ani aceste conferințe internaționale de mediu nu au prea uh, rezultat uh, în, nu au dat rezultate foarte promițătoare. Nici măcar poate nu, nu poate fi vorba de uh, rezultate în anumite cazuri și mai degrabă de un eșec. Rio plus 20 nu a corespuns deloc așteptărilor și schimbările climatice uh, reprezintă o certitudine. Acest lucru se poate constata. Încălzirea planetei, continuarea deșertificării, distrugerea diferitelor ecosisteme nu este oprită. Acestea sunt lucrurile pe care le constatăm. Și dacă ținem cont de toate acestea și în plus și uh, de faptul că în octombrie va avea loc o nouă reuniune pe tema biodiversității. Aș dori să-l întreb pe domnul ministru ce așteptări aveți vis-a-vis -vis de această conferință. Cum intenționați să abordați această a 11-a reuniune cu privire la diversitatea biologică. Vreau să știu dacă a, așteptați progrese aici sau și în acest domeniu soluționarea problemelor va fi amânată, deși este o problemă care ne, ne liniștește. Mulțumesc, are cuvântul domnul Ian Gebrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru participarea dumneavoastră aici în comisia noastră și pentru prezentarea programului dumneavoastră. Întrebarea mea se leagă de conferința de la Rio. Cu toții am fost deziluzionați, dezamăgiți de rezultatul final uh, de la Rio și putem conchide că această abordare multilaterală de sus în jos nu aduce rezultatele pe care ni le-am fi dorit. Ceea ce înseamnă că noi, ca Uniune Europeană, poate că ar trebui să ne schimbăm strategia în ceea ce privește ecologizarea economiei mondiale. Poate că avem nevoie de o abordare mai pragmatică, să ne concentrăm mult mai mult asupra altor domenii de politici. Unul dintre acestea se referă la politica în domeniul dezvoltării și celălalt este politica în domeniul comerțului. În ambele domenii, Europa continuă să fie un jucător important la nivel mondial. Și vă întreb dacă sunteți dispus să preluați inițiativa pentru a vă convinge colegii în domeniul politic comerciale și a dezvoltării să integreze mult mai mult chestiunile de mediu în uh, politicile lor, astfel încât să folosim acorduri bilaterale, politica noastră pentru dezvoltare, pentru a susține alte țări în a-și uh, crea economii mai verzi. Mulțumesc foarte mult, uh, Crista Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția cipriotă s-a pregătit foarte bine și am avut ocazia să discutăm aceste lucruri și în întâlnirile pregătitoare uh, din mai de la dumneavoastră din țară. Ați vorbit astăzi și despre agricultură și ați spus că susțineți în principiu politica agricolă comună și acest principiu al uh, ecologizării și dacă mi-aduc aminte corect, uh, Cipru dispune de o producție agricolă foarte uh, bună și în ceea ce privește uh, fructele, producția de fructe. Dar în ceea ce privește această chestiune de ecologizare, noi înțelegem acest lucru ca un fel de scoatere din circuitul agricol a anumitor terenuri. Uh, Uh, vă întreb dacă în calitate de președinție veți uh, avea grijă să vă implicați împreună cu noi pentru ca ponderea ecologică să fie una corespunzătoare. Același lucru e valabil și în ceea ce privește LULUCEF, această utilizare a terenurilor și destinația, schimbarea de destinație acestora și de, as- de asemenea domeniul silviculturii. Aici Comisia, în afară de silvicultură, include și uh, agricultura. Vreau să vă întreb dacă împărtășiți aceeași părere, cum că această, acest calcul care necesită foarte multe birocrație, până la urmă uh, nu va aduce nimic pentru agricultură și nici pentru mediu. Și de aceea mă întreb dacă aceste eforturi uh, au vreun sens sau dacă nu ar trebui să renunțăm la acest lucru. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Belie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, asemenea colegilor mei, vă mulțumesc uh, pentru că ne-ați prezentat prioritățile dumneavoastră și salut uh, ambițiile pe care le-ați uh, afișat în materie de mediu, ambițiile președinției cipriote și mă înscriu și eu la cuvânt în spiritul Mm, deja manifestat în legătură cu urmările summitului Rio plus 20, fără a reveni asupra decepție, dar ce se va întâmpla ulterior și mai ales acum 11 cu 11 conferința părților din octombrie, care se va desfășura la Hyderabad în octombrie, în ce privește angajamentele noastre pentru uh, conservarea biodiversității. Noastră v-ați referit la asta, eu aș vrea doar uh, în această etapă să vă pun o întrebare punctuală pe aceste trei capitole. Care va fi poziția Uniunii Europene sau a Consiliului în, uh, și care vor fi și ambițiile Uniunii în ce privește protocolul de acces la Nagoya? Ați vorbit de un pachet legislativ, dar uh, nu ne-ați oferit un calendar. Uh, vă angajați în cadrul președinției dumneavoastră să ratificați protocolul de la Nagoya în următoarele șase luni și să invitați uh, toate statele membre să ratifice protocolul de la Nagoya, ca apoi acesta să poată fi pus în aplicare cât mai rapid posibil și în ce privește mobilizarea resurselor financiare. Vă întreb dacă sunteți gata să relansați o dezbatere pe noi surse de finanțare, dar mai ales pe condiționalitatea ajutoarelor publice și studiul condiționalității acestora pentru a elimina sau modifica pe cât posibil finanțările publice nefaste care dăunează biodiversității, mai ales în cadrul PAC și politicii comune de pescuit. Și oare astăzi Uniunea Europeană este capabilă la Hyderabad să vină cu un angajament pentru o sumă alocată acestui fond, ar fi important. Apoi, planul strategic. Există obiectivul al treilea, cu eliminarea finanțelor care dăunează biodiversității. Vă întreb ce ambiții aveți în legătură cu urmările summitului de la Rio, în legătură cu uh, mediul marin și oceanele și subiectul care revine uh, neîncetat și indispensabil pentru conservarea biodiversității. Vă întreb dacă sunteți gata ca la Consiliu să începeți din nou dezbaterea pentru directivă 4 pentru soluri. Mulțumesc. Dan spricht Sofie Oconi. Mulțumesc acum Sofie Oconi. Merci, monsieur le président, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, dragi colegi. Ă, am, voi aborda două subiecte diferite, dacă îmi permiteți. În primul rând, politica de coeziune, politica regională, în legătură cu care Comisia de Mediu a publicat un aviz pentru care eu a fost raportare. Și în acest sens am propus ca și politica de coeziune și cea regională să acopere cofinanțarea infrastructurilor uh, hidrografice. Uh, pentru resurse de alimentare cu apă și de asanare uh, pentru statele membre în care infrastructurile acestea sunt învechite. De exemplu, în Franța, dar și în numeroase alte state membre, așa stau lucrurile. În Franța, între apa captată în pânza freatică și cea care e distribuită, care ajunge în robinetele cetățenilor, există pierderi de până la 40-50% uh, cauzate de faptul că aceste infrastructuri sunt învechite ori ținând cont de uh, aspectul de finanțare publică, e dificil, cred eu, ca localitățile sau chiar regiunile sau chiar statele membre să se ocupe și să suporte renovarea acestor infrastructuri. Deci, uh, solicit ca politica de coeziune, prin FEDER, să preia o parte din finanțarea acestor infrastructuri uh, pentru alimentarea cu apă. În al doilea rând, electromobilitatea. Știți că în cadrul dezvoltării durabile uh, se vor fabrica autovehicule electrice. În oraș uh, funcționează, dar în ce privește uh, deplasarea pe distanțe lungi cu vehicule, autovehicule electrice, pentru asta e nevoie de o amenajare a teritoriului european cu borne pentru reîncărcarea bateriilor, ceea ce e costisitor. Și cred că pentru ca mașina electrică să funcționeze, trebuie ca Europa să cofinanțeze um, înzestrarea teritorială a acestei electromobilități. Deci două puncte care pentru mine sunt importante, dar pentru asta am nevoie de susținerea președinției Consiliului, pentru că nu sunt convinsă ca statele să fie prea uh, favorabile uh, unor uh, astfel de proiecte de cofinanțare. Eu contest pe asta. este un proiect în curs care va fi adoptat mâine în, într-un vot la Comisia Regii și deci care uh, ulterior va fi discutat la Consiliu. Deci avem nevoie de sprijinul dumneavoastră cu apa și electromobilitatea, care sunt puncte foarte importante. Și încă ceva referitor la politica de coeziune un lucru acceptat de raportorul de la Regii. Eu am cerut ca tot ce înseamnă echipament sportiv sau echipare să fie susținut și de la politica de coeziune, pentru că sportul, e, sportul înseamnă sănătate publică. Noi aici ne ocupăm și de sănătate și, uh, din nou, vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. Încă o întrebare referitor la uh, dreptul de a planta viță de vie. E un subiect important. Știți că vița de vie, până în acest moment, Ehm, mă rog, sau plantarea acestora era supusă unor cote, drept de plantare se numesc ele. În cadrul unei valori de impact sau ca urmare, am uh, eliminat aceste cote și uh, această eliminare va intra în uh, vigoare din 2015. Pentru uh, cei care produc vin e o problemă, pentru că reprezintă, uh, ei practic satisfac o cerere, un consum. Uh, și uh, aceste cote sunt esențiale, esențiale pentru economia uh, vinicolă. Am văzut ce efect a avut liberalizarea, uh, de exemplu, sectorului lactatelor. S-a prăbușit practic de domeniul lactatelor și atunci avem nevoie și aici de sprijinul dată. Cipru e unul din statele membre care n-a semnat sau încă n-a semnat eliminarea cotelor la, la viță de vie sau n-a semnat uh, de fapt nici ideea de a reveni la niște cote pentru a avea dreptul de a planta viță de vie. Nu știu dacă e o, o misiune din partea noastră sau există un motiv pentru că așteptăm uh, cu nerăbdare să semneze și Cipru. Mulțumesc! Mulțumesc! Er mă și mirasem că domnul Richard Zeber să nu dorească să intervină uh, raportul cu privire la water footprint, amprenta ecologică pentru apă. Domnul Zeber. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare cu privire la apă, bineînțeles. Domnule ministru, uh, suntem în contact cu echipa dumneavoastră cu privire la Uh, propunerea referitoare la apă. Știm că la Consiliu există poziții diferite. Știu, știm în același timp că prin directiva cadru apă suntem uh, obligați să atingem starea bună a apei până în 2015 și trebuie să verificăm ce fel de substanțe ar trebui să mai fie incluse în această directivă. Propunerea este pe masa dumneavoastră, va fi discutat uh, în Consiliu și apoi în Parlament, există mare opoziție din partea unor uh, state membre cu privire la includerea unor substanțe uh, farmaceutice sau uh, a hormonilor naturali. Aș vrea să știu în ce măsură vedeți posibilități de compromis pentru a include aceste state, să le spunem, încăpățânate că este uh, totuși bine să menținem aceste uh, substanțe ce vin din industria farmaceutică pe listă pentru că uh, sunt, uh, efectele sunt semnificative. Bineînțeles, argumentul costurilor uh, este corect pentru că trebuie luat în considerare și ar fi interesant să știm uh, dacă aveți de gând să depuneți muncă de convingere sau dacă sunteți uh, de părerea că aceste trei substanțe nu ar trebui să fie pe lista substanțelor prioritare. Mulțumesc! Mulțumim, Richard Zeber. Cu aceasta suntem la finalul um, rundei. A mai rămas o întrebare din prima rundă. Domnule ministru, aveți cuvântul acum. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, întrebarea domnului Davis a rămas, rămăsese fără răspuns. Asta în ce privește acele alocări de cote, mm, creditele alocate că, pentru comercializare. Sunt de acord că există probleme, anumite țări le consideră ca fiind active, ca un lucru util și prețios, Însă noi trebuie să ajungem la un acord și asta foarte rapid. Acum suntem în așteptarea propunerii Comisiei ca apoi să venim și noi cu propriile noastre inițiative, însă după cum am menționat în prezentarea mea, ar trebui sau va trebui cu orice preț să protejăm sistemul comercializării de uh, cote de emisii cu orice preț, repet, și nu trebuie să abandonăm lupta. Dumneavoastră v-ați referit la Rio. Vreau să spun că astăzi la grupul de lucru pentru mediu noi am început evaluarea rezultatelor la Rio plus 20 și acum sperăm ca în septembrie să finalizăm această activitate și vom acorda prioritatea acestor uh, două uh, probleme menționate de domnul Arsenis, adică indicii complementari și cadrul internațional, pentru a putea avea un rezultat uh, pozitiv. În ceea ce privește strategia pentru conservarea biodiversității, președinția cipriotă urmează să Uh, susțină eforturile care se fac pe plan mondial cât și european pentru a stopa pierderea biodiversității. Conferința de la Hyderabad se va ocupa și de această chestiune, dar și de mobilizarea resurselor. Deja au fost stabilite anumite obiective uh, de către Uniunea Europeană pe, uh, în domeniul vinului. E un obiectiv foarte ambițios. Uh, da, e vorba despre biodiversitate. Noi dorim să continuăm aceste eforturi și noua inițiativă pentru a identifica și sursele de finanțare pentru că știți că, până la urmă, totdeauna e vorba de bani. Și, da, într-adevăr, când ați spus că există conferințe internaționale care, până la urmă, nu dau rezultate, și a spus-o pe drept cuvânt, dar știți foarte bine că um, la baza acestor rezultate, nu vreau să spun eșec, dar rezultate dezamăgitoare, uh, în spatele acestora stă lipsa de finanțare noua inițiativă pentru identificarea surselor de finanțare prin intermediul programului LIFE este susținută pe deplin de președinția cipriotă. Sigur, asta nu ajunge pentru a satisface necesitățile de protejare și refacere a biodiversității. Motiv pentru care deja am spus că noi susținem finanțarea prin intermediul politicii agricole comune și ecologizarea, înverzirea acestea și noi considerăm că e o chestiune de primă importanță, dat fiind că m-a referit la pescuit, cred că prin nou fond dedicat pescuitului vom avea posibilitatea de a proteja mai bine habitaturile și speciile uh, marine. Ați uh, menționat mai apoi uh, substanțele prioritare și lista acestora. Da, am dorit să obținem un acord în primă lectură, să avem acordul Parlamentului European. Și sigur că ar trebui să obținem acest acord cât mai rapid posibil, pentru că ar fi în beneficiu tuturor ca la revizuirea planurilor în uh, materie hidrografică să se țină cont de acest raport și uh, de acest acord, mă scuzați, și mulțumesc uh, raportului pentru că s-a modificat calendarul pe această chestiune, ceea ce ne-a permis să dispunem de un timp, de un interval de timp suplimentar pentru a realiza obiectivul. Vom trece apoi la modificările cerute pentru a găsi și soluții de compromis în uh, punctele cele mai dificile, soluții care vor fi acceptabile uh, majorității, mari majorități a statelor membre și Parlamentul European. Asta fără a uita că ar trebui ca aceste soluții să asigure și protecția mediului. Eu înțeleg că Mm, se va acorda o atenție deosebită medicamentelor, substanțelor medicamentoase de pe această listă. Însă o altă preocupare a statelor membre o reprezintă și uh, costurile supravegherii, că nu ar trebui ca uh, aceste costuri să fie exorbitante. Dacă în ciuda eforturilor uh, făcute nu vom putea ajunge la un acord cu Parlamentul și bineînțeles că nu-mi doresc acest lucru, dar atunci vom încerca să dispunem uh, de un acord politic la nivelul Consiliului din decembrie. Acum, dezvoltarea ecologică, verde, a fost și acesta un subiect uh, menționat aici. Pentru noi, economia ecologică face parte din eforturile de dezvoltare durabilă. Și ar trebui, într-adevăr, să ne ocupăm și de această problemă în toate dimensiunile sale, economică, socială și de mediu. Sigur că trecerea la o economie verde înseamnă și niște acțiuni coordonate și o gamă întreagă de politici în acest sens și noi domnule președinte, va trebui să reușim să introducem acolo și alte politici, să extindem această gamă. Vorbesc de politici energetice, de transport, de industrie, materii prime, agricultură, pescuit. Însă și uh, oamenii trebuie să schimbe comportamentul, pentru că dacă asta nu se întâmplă, atunci va fi foarte dificil să facem ceva. Dar dacă oamenii își vor schimba comportamentul, vom putea face față uh, și să înfruntăm aceste cauze ale problemei, uh, ale faptului că încă nu există o economie verde. Ați vorbit de finanțarea necesară pentru modificarea infrastructurilor hidrografice de exemplu, a vorbit de Franța, a spus acolo că structurile sunt învechite. Ați menționat finanțarea mașinilor, autovehiculelor electrice. Sunt chestiuni principale care ne-au preocupat la Consiliul Informal. Unul dintre aceste aspecte foarte importante era adaptarea la schimbările climatice. Acțiunile care se referă și la rețeaua de uh, furnizare a apei potabile. Uh, acestea sunt măsuri, măsuri de adaptare la schimbarea climatică și am analizat modurile de finanțare și nu putem decât să așteptăm să ne așteptăm ca bugetul european să, se, să includă aceste modificări și bugetele naționale, dar trebuie ca și sectorul privat să se, inclu, să se implice, trebuie să existe o cooperare între public și privat. Uh, priva, uh, sectorul privat trebuie să se implice și să se angajeze, dar și sectorul asigurărilor. Uh, nu putem uh, să ne așteptăm ca uh, bugetul european să rezolve toate problemele. Domnule președinte, am încercat să vă răspund la, uh, cel mai, la un număr cât mai mare de întrebări, întrebările pe care am reușit să mi le notez. Dacă cineva este de părere că nu i-am răspuns la întrebare, vă asigur că nu a fost ceva intenționat. Vă răspund cu cea mai mare plăcere. Domnule ministru, în primul rând, Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază. Este un domeniu vast uh, în ceea ce privește programul. Mie îmi place abordarea orizontală pe care o aveți, schimbările climatice, dar în combinație cu politica în domeniul apei, nu sunt lucruri separate, sunt două politici care uh, trebuie discutate împreună. Ne-ați oferit câteva idei uh, și despre conferința ONU și despre modul în care putem să fim activi la nivel uh, internațional. Cred că și în comisia noastră trebuie să mai definim um, cum putem să ajungem ca așteptările noastre să fie uh, Uh, îndeplinite așteptările noastre față de aceste conferințe internaționale. Pentru că la Rio nu am avut o conferință cu privire la mediu, ci o conferință cu privire la dezvoltarea durabilă. Poate pentru unii din alte părți ale lumii, uh, aspectele sociale au fost mai importante decât cele de mediu. Deci trebuie să vedem cum în astfel de evenimente cum, cum ne poziționăm noi uh, Uh, specializați în mediu. Ați spus că nu sunteți un uh, uh, partener neutru și este firesc în calitate de președinția Consiliului. Nici noi nu suntem întotdeauna cei mai prietenoși. Însă, V-ați referit la acorduri în primă lectură. Uneori nu toată lumea este de acord, trebuie să ne luăm timpul să discutăm lucrurile. Cred că calitatea este mai importantă decât rapiditatea. Uh, acest Parlament merge prin legislație uh, cu ritm de TGV, de tren de înaltă disteț, de uh, tren de mare viteză. Uneori Consiliul este cel care se deplasează cu viteza unui personal. Așadar, uneori noi mergem mai repede, alteori avem nevoie și de mai mult timp. Vă rugăm așadar în următoarele șase luni și mă adresez dumneavoastră în calitate de ministru al mediului, dar și în calitate de, al, uh, de ministru al uh, agriculturii. Când sunteți alături de uh, ministrii agriculturii, gândiți-vă la înverzirea politicii agricole comună și spuneți-le ministrilor că avem nevoie de bani pentru asta, putem să luăm cele mai frumoase decizii, să avem cele mai bune intenții, dar dacă după aceea se reduc fondurile și se stabilesc la un minim, atunci nu putem să ne aplicăm politicile, nu putem face față provocărilor cu care ne confruntăm. Deci cred că pentru noi este un avantaj, așadar, că sunteți atât ministru al agriculturii cât și al mediului. Și puteți liniștit să puneți accentul întotdeauna pe partea de mediu. Și, la final, uh, nu putem decât să spunem comportamentul oamenilor este așa cum este și uneori cred că trebuie, și mă refer la toate cele trei instituții, trebuie să explicăm mai bine politicile europene. Uneori nu avem timp pentru asta, dar cred că în viitor ar trebui să ne concentrăm asupra acestui fapt, să discutăm mai mult cu oamenii pe aceste subiecte, pentru că numai așa vom putea schimba comportamentul oamenilor. Vă urez multă putere, rezistență și mult succes în timpul președinției dumneavoastră. Ce am văzut eu până acum este o foarte bună pregătire, însă un lucru este clar, am avut multe președinții uh, bine pregătite, la final veți fi judecat după fapte. Dar știu că jucați într-o echipă și întreaga echipă trebuie să fie Uh, bine, bine organizată. Eu cred că echipa dumneavoastră este bine organizată. Vă urez mult succes! Ε, απλώς κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ξαναναφέρω ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε... Mulțumesc. Aș dori să mai spun că în noiembrie vom avea conferința în Cipru cu privire la acel blueprint uh, și ne-ar bucura dacă dumneavoastră și alți deputați europeni ați fi prezenți la această conferință. Bineînțeles, domnule președinte, dacă vă, dacă, vă putem, dacă vă putem ajuta cu ceva, vă stăm la dispoziție. Vă mulțumim foarte mult și mult succes! Acum trebuie să trecem la fapte. So, nach einer Vorstellung der Ratspräsidentschaft. Bun, după prezentarea din partea președinției Consiliului, continuăm cu activitățile noastre proprii și este vorba de legislație concretă. Punctul 16 de pe ordinea de zi, siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție poate oricine să își închipuie ce vrea sub acest uh, titlu, foarte scurt și succint. Noi dorim să clarificăm puțin situația și de aceea începem cu dezbaterea. Ah, Kriton, Kriton Asanis ersetzt heute Criton Arsenis îl înlocuiește astăzi pe raportor. Te rog, Criton. Thank you very much. Uh, I will be... Mulțumesc. Voi citi uh, cele ce ar fi dorit domnul Palețchi să spună. Este vorba de uh, descoperirea unor noi tehnici pentru a merge mai uh, adânc în, uh, la, în, în mediul marin. Însă, faptul că nu sunt luate în considerare uh, aspectele de securitate pot duce la uh, catastrofe, cum s-a întâmplat în Golful Mexic cu platforma Deepwater Horizon. Domnul Paleckis merge mai departe și spune că salută propunerea Comisiei uh, și o mm, vede ca pe un instrument potrivit pentru a asigura uh, standardele de securitate necesare în Uniunea Europeană. Însă, după cum spune dumnealui, este sigur că vor exista o serie de amendamente care vor consolida propunerea și care se vor asigura că obiectivele sale sunt asigurate. Ar dori să spună câte ceva despre cea mai mare controversă a acestei propuneri, Comisia a, pre, a prevăzut legislație direct aplicabilă în toate statele membre. Reprezentanții industriei și multe state membre consideră că o directivă ar fi o formă mai potrivită. Se observă însă că în discuții precedente în Comisia ITRE, 90% din această dezbatere se referea pe acest subiect. Avizul domnului Paleckis și avizul și poziția SND în acest sens este să sprijinim poziția Comisiei și credem că un regulament ar putea să ajute la crearea unei baze egale pentru toți actorii. Altfel ar trebui să venim cu o propunere legislativă funcțională care să se asigure că sănătatea și securitatea cetățenilor europeni dar și cea a mediului marin este uh, protejată în, la cel mai înalt nivel în cazul exploatării uh, acestor uh, tipuri de resurse. Trebuie să se prevadă garanții care să acopere costurile de uh, curățare în cazul unui uh, mare uh, accident. Acesta este în linie cu uh, principiile legislației europene conform căruia poluatorul plătește. Poate fi vorba de companii mari sau, uh, sau de multe ori companii mici care declară faliment ca să nu plătească uh, aceste uh, curățarea și așa mai departe. De aceea este nevoie de garanții. De asemenea, o prevedere referitoare la participarea Parlamentului trebuie să fie consolidată. Cetățenii, de asemenea, trebuie să fie consultați în timp util cu privire la explorare offshore și activități de extracție. Publicul trebuie să fie informat cu privire la accidente major, majore și cu privire la măsurile luate pentru uh, remedierea situației. Trebuie să se asigure o mai mare protecție în cazul uh, raportărilor anonime uh, în domeniul mediului autoritățile de, care acordă permisuri ar trebui să ia în considerare uh, mediul marin atunci când uh, iau în considerare dacă să ofere sau nu permise. Nu ar trebui ca prioritatea noastră să fie profitul pe termen scurt, ci dezvoltarea durabilă a resurselor noastre, luând în considerare sănătatea publică și mediul. Operatorii Uh, planurile de acțiune în caz de urgență trebuie să fie test ale operatorilor trebuie să fie testate în mod constant. Trebuie să ne asigurăm că companiile europene aderă la cele mai înalte standarde chiar atunci când operează în afara granițelor Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să convingem state din afara Uniunii Europene, mai ales cele care uh, au activități în apropierea uh, frontierelor Europei să uh, aibă uh, standarde la fel de stricte. Bineînțeles, încrederea ar fi mult mai ridicată dacă se pot uh, uh efectua inspecții comune ale statelor membre UE cu statele de la front uh, vecine. Mem mediul și sănătatea publicului tre uh, uh, trebuie să fie o prioritate. Companiile trebuie să aibă planuri uh, eficiente și eficace în caz de mare accidente care să reducă efectele acestora. Trebuie să existe planuri pentru toate apele uh, europene, fie uh, cele actuale sau cele din Marea Nordului și din Marea Mediterană. Uh, trebuie să existe teste de rezistență pentru toate platformele și uh, uh, teste de rezistență continuă pentru platformele de forare și trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană nu își asumă niciun fel de risc cu privire la sănătatea umană și a, să asigure în același timp uh, protecția mediului. Mulțumesc, Criton uh, Arsenis. Acum aș dori să dau cuvânt doamnei Șniba Iestram din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Nici nu știu cui ar trebui să-i mulțumesc. Am să-i mulțumesc în primul rând domnului Palețchis și apoi domnului Criton Arsenis, care a, fă, a susținut astăzi această prezentare a proiectului. Mulțumesc așadar pentru proiect. Salut propunerile comisiei care uh, au um, menirea de a spori siguranța în cazul activităților offshore și de a reduce riscurile de accidente. Această propunere este pentru mine ca locuitoare din apropierea litoralului din Germania, una foarte importantă, la fel ca pentru toți cei care trăiesc în zona costieră, pentru că știm că în UE se află circa o mie de instalații offshore probabil putem pleca de la premiza că pe viitor vor fi și mai multe și fiecare astfel de instalație de uh, forare constituie un pericol, așa cum a descris situația domnului Arsenis, de aceea este important să armonizăm cadrul juridic la un nivel ridicat. Un regulament ar uh, Uh, asigura astfel standardele minime la nivelul UE și mi se pare calea cea mai bună. Vis-a-vis -vis de propunerea domnului Paleschi, aș dori să atrag atenția asupra unui număr de trei puncte concrete. În primul rând, modificările precizate cu privire la la transparență uh, ca fiind foarte bune, apoi uh, reglementările în ceea ce privește scoaterea din folosință a instalațiilor învechite și bineînțeles că atunci când în viitor uh, când va, se va scoate din funcțiune instalație, trebuie asigurate mijloacele necesare, dar în statul în care se află instalația și statul învecinat trebuie să poată solicita o inspecție comună. Acest lucru ar tergiversa oarecum activitățile. De aceea, aceasta este situația actuală. De aceea, dacă am avea niște uh, regulamente comune, acest lucru nici măcar nu ar mai fi necesar. Mulțumesc că dau acum cuvântul domnului Vas Eichert ca următor raportor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Criton, pentru uh, înlocuirea uh, raportorului. E foarte impresionant uh, de diversitatea temelor de care vă puteți ocupa. Ce pot să spun vis-a-vis de acest aviz? În mare parte susținem, desigur, direcția pe care o urmează domnul Palechis, așadar susținere pentru raportor din partea noastră și, într-adevăr, întărește oarecum propunerea Comisiei, pentru că, în parte, aceasta a fost oarecum dezamăgitoare. Trebuie să spun că atunci când și-au publicat propunerea anul trecut, așa ni s-a părut. Suntem de acord că trebuie să fie vorba de un regulament și nu de o directivă, pentru că au existat și altfel de discuții și este important să avem de-a face cu un regulament pentru că să existe condiții egale pentru toată lumea și să nu ajungem iarăși la discuții de genul cine implementează ce anume. Așadar, este un aspect aspect foarte important, că trebuie să rămânem la această formă legislativă. Apoi, în ceea ce privește prevenirea accidentelor de tip Deep Horizon, cred că important este să existe și un fel de inspecție inspectorilor. Iar rolul EMSA este unul foarte logic în acest sens. Din păcate, acest lucru lipsește din propunerea comisiei, dar nici raportorul nu pare să dea o greutate prea mare. Deci vă puteți aștepta uh, la amendamente din partea noastră în acest sens, pentru că și această agenție trebuie să aibă un rol. Apoi, pe de altă parte, atunci când prevenim accidente, trebuie să ne asigurăm că nu apar riscuri în zonele cele mai vulnerabile, în special acolo unde este vorba de ecosisteme, dar în special în ceea ce privește forajele la mare adâncime. Și mm, vă dați seama că ne referim la zonele arctice. Știți bine că am pledat pentru un moratoriu în acea zonă și vom relua acest lucru și în amendamentele noastre. Apoi, dacă apare o problemă într-o situație nefericită, sigur că una din problemele cheie se referă la răspundere. Și suntem de acord cu raportorul că trebuie întărite prevederile financiare în acest sens, însă cred că acest lucru se poate face. E interesant să vedem că în această etapă companiile de asigurare, care cu siguranță v-au vizitat și pe dumneavoastră, spun că nu putem asigura mai mult, ceea ce arată cât de periculoasă este această activitate. Dacă până și companiile de asigurări spun nu știm până la ce nivel trebuie să încheiem asigurarea pentru că nu sunt date disponibile, ceea ce arată că societățile petroliere fac afaceri pentru care riscul nu este cunoscut și până acum povara uh, unui eventual accident uh, revine publicului și nu investitorilor. Este o chestiune care care trebuie abordată. Dacă activitatea nu poate fi asigurată, prea bine, nu trebuie să realizăm acest lucru neapărat pe această cale, dar trebuie să ne asigurăm că companiile private care își asumă acel risc, care practică acele activități și care profită de pe urma acelor venituri importante, e vorba de uh, Uh, cele mai mari companii din lume până la urmă, trebuie să-și asume riscul și uh, să nu ne trezim că în final, dacă se întâmplă ceva, ei nu sunt răspunzători. Trebuie ca acest lucru să nu se întâmple nici în apele noastre, dar nici în afara apelor europene unde activează companii europene. Pentru că n-ar fi primul exemplu în care avem legislație pentru companii europene, chiar dacă acționează în afara apelor noastre teritoriale. Este important de asemenea să ne asigurăm că răspunde costurile integrale în, în uh, inclusiv scoaterea din funcțiune la finalul ciclului de viață, pentru că uh, de multe ori acum uh, această scoatere din funcțiune este plătită de public. Așadar, compania are tot, tot profitul și ar trebui să răspundă de întregul ciclu de viață și vom susține acest lucru în amendamentele noastre. Așadar, susținem uh, poziția raportorului în consolidarea propunerilor comisiei, dar vom, noi vom veni și cu alte argumente. Mulțumesc foarte mult! Pas Eichert, astăzi este ziua uh, înlocuitorilor, raportorilor din umbră și aș dori să dau cuvântul domnului Chebrandin, pe care o reprezintă astăzi pe doamna Lepaj. Mr. Chairman Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, doamna Lepaj nu a putut fi astăzi aici. M-a rugat să vă comunic remarcile și observațiile. Mulțumesc în primul rând lui Criton și uh, raportorului. Uh, documentul e mai mult decât un foarte bun punct de pornire. Liberalii vor depune câteva amendamente ca să consolideze raportul, mai ales în ce privește securitatea financiară, monitorizarea, transparența și independența uh, celor care verifică și care sunt părți terțe. Ne bucură faptul că domnul Paleschis nu a schimbat instrumentele juridice. Noi dorim să păstrăm uh, regulamentul și să nu fie o directivă, după cum propune raportorul ITRE. Deci, iată, susținem această abordare. Uh, de asemenea, e foarte important rolul jucat de uh, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Acum uh, rolul său se limitează la transport. Uh, liberalii consideră că e foarte important ca rolul să fie extins și la platformele de foraj și uh, de explorare. Altă problemă e responsabilitatea, securitatea financiară. Deja domnul Eichhout a venit cu niște argumente foarte bune. Uh, salutăm uh, faptul că Comisia extinde sfera uh, directivei pentru responsabilitatea de mediu, e o măsură foarte pozitivă noi considerăm că operatorii, operatorilor trebuie să li se ceară la uh, momentul procedurii de acordare a licențelor și pe toată perioada de operațiuni uh, și în fiecare fază a proiectelor offshore să demonstreze că au capacitate financiară suficientă la acel moment pentru a asigura uh, orice remedii în legătură cu pagube cauzate mediului prin activitățile lor este foarte important. Și în final, domnule președinte, ne vom concentra uh, pe independența uh, autorităților de verificare, partea terță și pe transparența întregului uh, proces. Ne satisface faptul că raportorul introduce noțiunea de împrejurări extreme. Ar trebui să accentuăm asta ca să nu uh, se mai întâmple ceea ce se întâmplă acum, și anume uh, uh, foraje în zona Mării Arctice, în zona Arcticii. Mulțumesc! Și acum, doamna Iana Kudakis, care înlocuiește pe colegul Stevenson astăzi. Mulțumesc! Da, astăzi uh, joc rolul lui Struan Stevenson. Da, da, deci mulțumesc, mulțumesc, se pare că arată mai bine. Uh, voi citi notele lui. În primul rând, uh, noi de la Parlament știm că forajele offshore uh, implică și riscuri importante. Precum a arătat colega Vicky Ford în raportul ei de anul trecut, orice fel de lege UE în legătură cu activitățile offshore trebuie să se concentreze în a asigura că toate țările implicate au cel mai ridicat nivel de siguranță. În același timp, ar trebui să nu utilizăm un baros ca să spargem o nucă. Uh, există temeri că această propunere ne va dăuna securitatea energetică prin uh, reglementarea situațiilor, uh, prin suprareglementare și prin scoaterea sau descurajarea unor companii să intre pe piață. Eu, ca cetățean al Marii Britanii, sunt mândru de regulamentul nostru aplicat în Marea Nordului. E un exemplu de cele mai bune practici la nivel mondial și sublinie, ă, mă scuzați, salutăm faptul că o parte din textul comisiei e bazat pe cadrul ă, ă, juridic, legislativ juridic al Marii Britanii și e bine ca și statele mem- celelalte state membre să-și ridice standardele la nivelul britanic. Dar e și îngrijorător faptul că comisia a propus uh, o, un regulament și nu o directivă astfel forțând mâna statelor membre, forțând uh, state cum e Marea Britanie să-și uh, abroge o parte a uh, cadrului de reglementare atât de succes și să accepte în locul său legislația europeană. Formarea lucrătorilor, conform noi, noului temei juridic, va însemna costuri suplimentare și timp suplimentar, care ar putea duce la o scădere în standardele de securitate, pentru că inspectorii și lucrătorii Uh, practic uh, nu, nu-și vor mai putea face sarcina de bază, și, ci vor evalua doar uh, securitatea. Se pare că costul pentru implementarea noi propuneri ar fi de circa 146 de milioane de lire sterline. Bun. Deci e vorba de lire sterline. Aceste propuneri Aceste propuneri ne-ar putea uh, duce într-o situație negativă, într-o, într-un sector în care vedem că proasta legiuire poate fi catastrofală. Uh, eu sunt uh, parlamentar britanic și sunt mândru de modelul meu, îl propun colegilor și intenționez să folosesc toate cunoștințele de care dispunem ca să facem o propunere modificată de pe care să beneficieze toți lucrătorii din UE uh, Poate că unii colegi ar putea să fie îndemnați să ceară suspensia tuturor activităților de foraj offshore, însă eu trăiesc într-o lume reală și până când uh, lobby-ul verzilor nu ne va prezenta o alternativă viabilă la uh, petrol și gaze, trebuie să continuăm să uh, vedem cum putem utiliza în modul cel mai sigur resursele de care dispunem. Uh, sigur că grupul nostru va depune foarte multe amendamente la acest text. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție care ne-a împrospătat oarecum uh, atmosfera, această contribuție din Regatul Unit. Și voi da acum cuvântul uh, unei uh, colege care este astăzi prezentă în persoană în calitate de raportor din umbră, doamna Wells. Mulțumesc. Pentru început aș dori să observ că mi se pare o chestiune necorespunzătoare faptul că în calitate de Comisie de Mediu nu putem redacta decât un aviz pentru ITRE. Comisia a venit cu o propunere pentru siguranța uh, activitățile offshore, fiind vorba în primul rând de siguranța acestor activități din perspectiva în primul rând a mediului și a pericolelor care decurg de aici pentru oameni și pentru mediu. Așadar, comisia noastră este responsabilă pentru mediu și probleme de mediu. Comisia ITRE ar trebui să colaboreze cu noi, dar nu ar trebui să fie comisia responsabilă în fond. Mie mi se pare că prin această alegere direcția în care merge Parlamentul este deja cumva prestabilită. Totuși, uh, salut faptul că Comisia uh, consideră că există nevoia de a lua măsuri în ceea ce privește siguranța acestor platforme offshore și a venit cu o propunere în acest sens, sub formă de regulament care trebuie aplicat în toate statele membre. Standarde la nivelul întregii Uniuni ambițioase sunt mai importante decât uh, eh, niciodată. Uh, nici, nimeni nu mai poate fi în siguranță uh, față de această foame de profit a companiilor petroliere. <clears throat> Și aceste concerne nu fac decât să exploateze la maxim toate uh, exploatațiile pe care le dețin, ceea ce face ca și acele rezerve care sunt greu accesibile să fie în momentul de față explorate, chiar dacă se află la kilometri sub nivelul mării. Chiar și Comisia spune că riscul unui accident uh, major uh, petrolier sau uh, gazelor naturale în Uniunea Europeană este previzibil. Și dacă se ajunge aici, trebuie să fie clar că acea companie care răspunde de aceste pagube de mediu uh, poate să și suporte conștiințele financiare. În acest sens, propunerea Comisiei mi s-a părut prea vagă. Trebuie să ne asigurăm că există mijloace financiare suficiente la dispoziție înainte ca o companie să primească licența de foraj. Firmele nu trebuie să profite doar de Uh, venituri, ci să acopere și pagurile pe care le produc. Avertizez aici uh, că nu trebuie să se acorde niciun fel de înlesniri, pentru că altfel uh, cetățenii europeni vor suporta pagubele. Cred că raportorul merge în direcția cea bună în această privință. Foraje în Marea Arctică nu pot fi susținute din perspectiva riscului, pentru că nicio companie nu va putea spa costurile unei catastrofe petroliere în zona arctică. Ar trebui să acumulăm mai multă experiență aici. În acest sens aș dori să mai menționez că și în uh, producția normală aceste platforme petroliere poluează apa. E vorba de circa 6 milioane de tone pe an și cu fiecare astfel de platformă petrolieră riscurile și poluarea cresc. Dacă nu vrem să oprim această poluare, dacă nu putem opri această poluare, atunci nu ar trebui să se mai acorde licențe în zone sensibile. Firmele petroliere fac investiții majore în astfel de zăcăminte și autoritățile închid ochii știind că este vorba de o resursă negenerabilă. De aceea trebuie să ne asigurăm că concernele investesc mai mult în energie regenerabilă și uh, de aceea ar trebui să interzicem astfel de foraje noi, uh, în special în zonele sensibile și să introducem prevederi mai stricte. Doar astfel vom putea proteja mediul mai bine. Vă mulțumim. Ați pus și întrebarea de ce nu participăm. Pot numai să vă spun că am luptat pentru această comisie până la capătul puterilor, până când la conferința președinților uh, de comisie Uh, s-a luat decizia, pentru că sunt de aceeași părere uh, cu dumneavoastră, e bine, s-a luat decizia cu privire la competența uh, comisiei noastre. Avem un aviz, dar cu competențe exclusive pentru comisia noastră cu privire la articole, la anumite articole și cu privire la competențe partajate. Aceasta a fost, acesta a fost rezultatul unei lupte cu colegii de la ITRE. Eu cred că această procedură își are locul aici și nu la ITRE, dar așa a fost decizia. Cu aceasta îi dau cuvântul colegului Yves Cășe, fără limită de timp. Oui, merci beaucoup. Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut încă nu aveam calitate de parlamentar european, ci eram membru al adunării naționale din Franța și împreună cu prim-ministrul prim actual, domnul Jean-Marc Eiro, eh, eram în opoziție, dar depusesem o propunere, un proiect de lege, am chiar un exemplar în mână din acest proiect de lege pentru a interzice explorarea și exploatarea offshore eh, la mare adâncime mai ales, iată, vă pot citi câteva fraze foarte rapid, spuneam acolo că acest tip de extragere de hidrocarburi consumă foarte multă energie și tehnologiile sunt foarte greoaie, e nevoie de tehnologii speciale, foraje orizontale sau oricum dirijate, ca pentru gazele de șist, costă de 3-4 ori mai mult decât forajele pe uscat și că aceste exploatații sunt mult mai costisitoare. Am luat exemplul Guianei, știți că în largul uh, orașului Cayenne s-a făcut o tentativă de explorare din partea lui Shell și Total cu investiții uh, importante. De exemplu, o singură companie petrolieră uh, a, are o platformă, Enscom, care costă mai mult de 300.000 de euro pe zi deci e foarte costisitor și foarte periculos pentru mediu, mai ales acolo în Guiana franceză. Uh, sigur, acolo este un nivel extraordinar de biodiversitate, cum îmi place doamnei Sandrine Bellier și nouă tuturor, și există un risc în ce privește țestoasele uh, de mare. Cred că ele sunt mai valoroase decât uh, orice exploatare offshore la mai adâncime și de sugerez ca comisia noastră, în ciuda comentariilor sau evaluărilor interesante ale propunerii comisiei. Comisia noastră deci să fie încă și mai severă cu aceste exploatări, mai ales că pentru a avea energie avem și alte mijloace la dispoziție, după cum au spus uh, mai mulți colegi, mai ales BAS aici de față. Mulțumim, domnule Coșe. Nu vă uh, stabilisem o limitare de timp. Suntem la finalul acestei dezbateri. Aș dori să dau cuvântul comisi comisiei. Așadar, comisiei, în primul rând. Mulțumim, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit și aș dori să mulțumesc celor care sprijină propunerea comisiei. Cred că scopul comisiei este în mod foarte clar să creeze condiții mai bune pentru explorarea și exploatarea acestor resurse pe care fie că vrem asta sau nu, le vom avea uh, alături de noi uh, în următoarele de, uh, decade, în următoarele decenii. Chiar și în uh, foaia de parcurs pentru 2050 analizăm o, uh, o posibilitatea unei economii uh, ecologice bazate pe un consum de carbon redus, însă trebuie să fim realiști, pragmatici. Petrolul și gazele naturale vor fi alături de noi timp de decenii de acum încolo Cred că este foarte important, așadar, ca legislația la nivel european să fie adecvată. Și pentru că există o serie de forări în Uniunea Europeană, știm că unele țări sunt mai avansate decât altele, cum ar fi Regatul Unit. Uh, aș dori să vă amintesc că uh, BP uh, a fost implicată Uh, la Macondo, deci uh, uh, da, în general este o problemă a societății și noi trebuie să reglementăm aceste activități. De aceea avem o propunere de reglementare pentru că dorim să abordăm, să ne adresăm direct operatorilor acestor, acestor instalații. Ei sunt primii responsabili pentru asigurarea securității acestor instalații o dezbatere cu privire la o de- directivă sau un regulament uh, va avea loc, în mod evident, în Parlament, așa cum s-a spus. După cum s-a spus, ITRE propune o directivă, iar noi notăm cu satisfacție că dumneavoastră sprijiniți un regulament și vă închipuiți că aceeași discuție are loc și în Consiliu. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră și pentru sprijinul liniilor principale ale, directo- ale propunerii noastre. Ați subliniat o serie de uh, subiecte care uh, sunt uh, dificile și înțelegem, înțelegem foarte bine faptul că le-ați subliniat uh, cum ar fi responsabilitatea financiară. Este clar că în ziua de astăzi uh, asiguratorii nu pot acoperi toate daunele care ar putea să fie provocate. Și acest lucru este evident uh, ceva de care suntem conștienți uh, și căutăm alternative care sunt uh, incluse în propunerea noastră. Înțelegem însă preocuparea dumneavoastră, dar credem că nu avem încă o soluție. A existat de asemenea o propunere interesantă făcută de către raportor uh, Um, inspecțiile comune în jurisdicția unor state terțe. Mi se pare o idee interesantă, nu știu dacă Consiliul i-ar plăcea foarte mult, dar eu cred că avem exemple în care există operațiuni în care nu este afectat, de care nu este afectat un singur stat membru. Iar încurajarea unei mai bune cooperări regionale în acest domeniu ar putea fi chiar utilă. Ați înțeles de asemenea că uh, ne uităm la dezinstalarea platformelor. Cred că acest uh, subiect este unul uh, foarte important. În mod normal ar trebui să fie inclus în procedura de autorizare și de, licen- de acordare de licență a operatorilor, pentru că aceste licențe de obicei analizează întregul ciclu de viață. Încă un subiect uh, a fost menționat de către dumneavoastră și anume rolul EMSA. Aș dori să vă informez că de curând regulamentul cu privire la EMSA, uh, Agenția Europeană de Securitate Maritimă, uh, E bine, regulamentul privind această agenție a fost extins astfel încât aceasta să poată aborda uh, și țin de, uh, astfel încât să țină de competența sa și uh, platformele offshore. Um, dumneavoastră solicitați supravegherea din partea EMSA, cred că nu este rolul acestei agenții Poate că ar fi ceva ce ar trebui construit pas cu pas. În această etapă nu am putea merge atât de departe. În ceea ce privește transparența, da, bineînțeles, cred că face parte din propunerea noastră și, bineînțeles, uh, sunt binevenite idei pentru îmbunătățirea transparenței. În ceea ce privește zonele sensibile, cred că este ceva ce trebuie să fie analizat în procesul de acordare a licenței. Acum două săptămâni am fost în Norvegia și este foarte clar că Norvegia este preocupată de zona arctică, este o țară care analizează foarte îndeaproape acest, uh, această tematică și suntem convinși că vor stabili condițiile necesare pentru a deschide noi arii de explorare. Dar înțelegem preocupările dumneavoastră. Cred că din punct de vedere tehnic însă este ceva ce ar trebui să fie rezolvat la nivelul uh, acordării de licențe este cea mai bună metodă de prevenire. Pentru că, bineînțeles, prevenirea este cea mai importantă. Mă voi opri aici. Sunt convins că vom avea multe amendamente la această comisie. ITRE dezbate acest punct mâine dimineață și sunt convins că dezbaterile în Parlament vor fi, uh, vor fi interesante și, bineînțeles, le vom urmări cu mare interes. Există progres în Consiliu cu privire la acest uh, dosar. Lucrăm acolo pe acest subiect de șase luni de zile, deci ne așteptăm, cum este și o prioritate a președinției cipriote, să putem începe uh, trilogul între Parlament și Consiliu înainte de finalul anului, pentru că cred că și asta este important aici. Nu avem timp de pierdut. Trebuie să creăm cele mai bune condiții pentru aceste activități de explorare și producție offshore, iar obiectivul nostru comun, cu siguranță, este să uh, stabilim cadrul adecvat. Asta este, de fapt, obiectivul oricărei uh, legislații. Mulțumim Comisiei cu aceasta încheiem dezbaterea pe acest punct. 12 uh, iulie la prânz este termenul pentru amendamente. 6 septembrie este data în care, în care vom dezbate uh, amendamentele în această comisie. 19 septembrie votul în comisie și votul la Comisia ITRE va avea loc pe 10 octombrie. Aceasta, acestea sunt termenele. Mulțumesc tuturor participanților la dezbatere. urmează următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 17, împreună cu punctul 18. Le vom discuta împreună. Instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și instituirea programului specific de punere în aplicare a programului cadru Orizont 2020. În primul rând, dați-mi voie să i dau cuvântul raportorului și acesta este domnul Bușoi. Am pronunțat bine, spune președintele. Aveți cuvântul. Uh, I would like to thank uh, all the shadows and members of this Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră uh, Uh, pentru amendamentele pe care le-au înaintat. Știți că e vorba de 400 pe regulament și circa 200 pe implementarea uh, programului Orizont 2020. Intervenția mea, de fapt, uh, ar fi fost mai lungă, dar voi încerca să fiu mai succint, chiar dacă nu mă voi referi la toate amendamentele, nefiind vorba însă nici de poziția mea finală aici. Uh, de asemenea, aștept cu interes poziția colegilor mei care sunt convins că își vor apărea poziția prin amendamentele lor. Există multe amendamente care vin cu idei noi în domenii unde proiectul meu inițial nu venea cu modificări la propunerea comisiei și aș fi mai mult decât fericit să le uh, susțin. Ideea este să uh, susținem cariera de cercetător, ceea ce, la ceea ce subscriu, pentru că este crucial să atragem tineri în acest domeniu. Așa cum am spus și în discuțiile anterioare, sunt de asemenea în favoarea interdisciplinarității, care, în opinia mea, reprezintă abordarea cea mai uh, eficientă pentru a aborda provocările societale și pentru a face ca uh, avansările tehnologice să uh, fie puse în practică cât mai rapid. În ceea ce privește celulele STEM, aici au fost înaintate foarte multe amendamente în domeniu unde voi încerca să propun un compromis. Unele amendamente sunt mai ambicioase decât propunerea comisiei, altele sunt mai restrictive la prima vedere. Uh, și eu am uh, înaintat un amendament care a modificat ușor formularea uh, atunci când vorbim de alternative la uh, celule STEM umane, sunt uh, de acord cu Comisia că nu ar trebui să fim prea prescriptivi și să lăsăm uh, o ușă deschisă pentru dezvoltarea unor noi alternative, nu doar aceste celule STEM induse pluripotente sau din uh, sânge din cordonul umbilical. Aș dori aici să spun că dacă aceste celule STEM umane nu pot fi brevetate, alte chestiuni care le includ uh, celulele STEM pot fi, așadar uh, se impune ca uh, prudență în acest sens. Apoi există anumite amendamente care vizează nanotehnologia, pentru că acestea pot contribui la dezvoltare, uh, dar uh, trebuie să facă față și uh, necesităților de mediu. În ceea ce privește tehnologiile folosite pentru uh, siguranța uh, alimentară și siguranța furajelor. Nu cred însă că ar trebui să avem o prioritate separat în ceea ce privește ecoinovarea, așa cum propune domnul Zaibert, pentru că ecoinovarea este foarte amplă și cuprinde foarte multe activități care sunt deja acoperite în alte secțiuni. Cu privire la partea privind sănătatea, există un interes vis-a-vis -vis de bolile cronice, un interes pe care îl salut, la fel și amendamente în ceea ce privește prevenția, alte chestiuni, în schimb, sunt complementare vis-a-vis -vis de ceea ce am propus deja în proiectul de aviz, pe care sigur că le voi susține. Mai sunt de asemenea și amendamente interesante cu privire la cercetare, cu privire la dimensiunea uh, de gen a anumitor boli, cred că este o zonă interesantă de explorat, în special acolo unde există uh, un decalaj în funcție de gen în ceea ce privește incidența acestor boli. Însă, totuși, <clears throat> nu cred că ar trebui să evidențiem uh, anumiți pacienți doar. Există o serie de amendamente din partea colegului meu, Luhan, care se referă la persoane cu handicap. Nu înțeleg de ce ar trebui ca această categorie să fie evidențiată. Eu aș prefera ca textul să rămână unul mai general, unde colectivitatea ar trebui să abordeze aceste probleme a, a persoanelor cu dizabilități. În ceea ce privește lista um, bolilor cronice despre care am vorbit data trecută, cred că este mai bine să uh, eliminăm eliminarea, astfel încât toate să fie uh, puse pe același plan. Unii au venit cu exemple, este tocmai ceea ce am încercat să evit, însă sunt încrezător că vom reuși să găsim un compromis aici. Susțin majoritatea ideilor prezentate în celelalte amendamente, precum boli rare, o prioritate foarte importantă pentru mine, apoi medicină personalizată, infertilitate, intervenții în ceea ce privește comportamentul, uh, factori de risc și așa mai departe. Trebuie doar să găsim o formulare corespunzătoare într-un compromis unde trebuie să ne implicăm cu toți. În ceea ce privește partea de securitate alimentară, sunt uh, de acord cu colegii care s-au referit în amendamentelor la lanțul de furnizare, ecosistem și mediu în general. Suntem cu toții uh, de acord că e nevoie de niște lanțuri de aprovizionare optimizate și să facem în așa fel, să facem cercetare pentru ca o dietă mai bună să promoveze obiectivele în domeniul sănătății. Apoi a mai rămas chestiunea reducerii cazelor cu efect de seră, deși în opinia mea, nu cred că aici uh, ar fi locul pentru această dezbatere ideologică, însă este o chestiune importantă pentru comisia noastră și, evident, este important să o dezbate. Sigur că Orizont 2020 trebuie să contribuie la promovarea regenerabilelor, uh, creșterea eficienței energetice pe cât posibil și dezvoltarea de soluții de stocare pentru energiile regenerabile. Orizont 2020 poate contribui astfel la realizarea obiectivelor noastre politice. Am luat notă de solicitarea unei serii de colegi cu privire la acțiuni în domeniul apei uh, care să fie dublate și de acțiuni în domeniul climei. Susțin acest lucru, însă va, vor fi, va fi nevoie de discuții mai ample pentru a ajunge la un compromis. În ceea ce privește participarea IMM-urilor și, în ceea, și uh, <clears throat> provocările societale, uh, lucrurile trebuie discutate mai departe, procentajele avansate sunt diferite, unii pun sub semnul întrebării chiar și această destinare precisă a fondurilor pentru IMM-uri, deci uh, aici trebuie să ajungem la un compromis. Voi încheia vorbind puțin despre buget în general. După cum ați văzut, am propus un amendament unde toate cifrele au fost uh, Uh, convertite în procente. Pentru că acest lucru garantează că oricare ar fi rezultatul negocierilor pe marginea cadrului financiar an multianual, se păstrează ponderea fiecărui fiecarei priorități desemnate. Este un aspect important pentru mine, sper că puteți fi de acord cu acest principiu. Este ceva care s-a discutat și agreat în Comisia ITRE, comisia responsabilă pe fond în ceea ce privește Orizont 2020. În ceea ce privește cifrele, sigur, avem anumite divergențe de opinie, dar sper că vom putea ajunge la un consens. Așa cum Vă spuneam deja, uh, sunt în favoarea creșterii resurselor pentru cercetarea în domeniul sănătății, pentru că acest va, lucru va aduce în plus de competitivitate pe termen lung. În ceea ce privește provocările uh, societale, cred că nu se impune o destinare precisă a fondurilor. Uh, se impune aici ca fiecare beneficiar să gestioneze uh, independent fondurile. Mie Cercetarea fundamentală mi se pare importantă, dar cred că avem nevoie de mai multe cercetare care să uh, se evidențieze în produse competitive, în timp ce cercetarea fundamentală nu uh, se convertește întotdeauna în uh, competitivitate. Eu sper că în final să putem ajunge la un compromis pentru a avea un text cât mai clar cu putință. Voi organiza reuniuni cu Uh, reuniunii, uh, îmi cer scuze, raportorii din umbră, atâtea câte vor fi necesare. Sper că vom ajunge în final la un text cât se poate de concis, ceea ce înseamnă că nu vom compila toate ideile, în special acolo unde nu este neapărat nevoie de adăugiri. Vă mulțumim, domnule Bușoi, pentru uh, prezentarea detaliată. Trecem acum la raportorii din umbră. În primul rând o să-i dau cuvântul doamnei raportor din partea PPE, doamna Gutierrez Cortines. Bun. 5 minute, vă rog, maxim. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Bușoi pentru eforturile făcute și vreau să mai spun că recunosc că e un program mult mai uh, complex decât cele de care ne-am uh, mai, ne mai ocupat. Uh, e, lucrurile sunt complicate. Uh, aș vrea să uh, lansez un avertisment, pentru că poate că nu mulți înțeleg că a studia un astfel de program e un efort aproape comparabil cu un examen uh, de licență, un examen universitar dintre cele mai dure. Uh, E și destul de confuz acest program, ceea ce deja a creat probleme, dar uh, vă avertizez că acest program, Orizont 2020, uh, uh, e un fel de sinteză la rândul său, care mai apoi se dezvoltă în programe specifice. Există un aspect care mă preocupă, și anume amendamentele de compromis Bine, orice amendament trebuie să privească un punct determinat al textului, dar apoi dacă se schimbă amplasamentul său și dacă se amestecă lucrurile, ă, întregul proiect este practic pus sub ă, semnul întrebării, pentru că fiecare program cu fiecare capitol este gestionat cu, de un organism anume din comisie. Deci dacă îi schimbăm locul, atunci se transferă un anumit proiect sau program unei alte unități. Deci trebuie să fim foarte atenți aici și poate e mai bine să repetăm un lucru de mm, patru ori și poate să, punem, să depunem amendamente superflue, dar cu asta cu condiția de a, sau cu prețul de a păstra totul în uh, locul său. Bun. Uh, s-a mai întâmplat asta, că a trecut un lucru de la Comisie la Consiliu, o, o lege cu uh, schimbarea climatică și tre- sunt elemente care țin de aspectul social, economic, alt de, altul de cultură, dar nu putem să le schimbăm uh, amplasamentul. Eu am depus o serie de amendamente, văd că au fost uh, reluate și mă bucur acest lucru, uh, pentru că poate dacă rămânem prea general, la nivel prea general, se pierd din vedere detaliile. Unele lucruri generale au fost introduse acolo pentru că erau teme care priveau Orizont 2020 în general, și trebuie să, fie at- să fim atenți la ele, cum ar fi definirea infrastructurilor. Uh, deci există acolo fondurile structurale. Când se vorbește de infrastructură, lumea uh, se gândește direct de uh, proiecte fizice, ca să spun așa, dar Comisia poate considera ca fiind infrastructură și o rețea informatică pe internet, de exemplu. În ce privește donarea de organe, cercetarea, schimbările climatice, trebuie să uh, clarificăm la toate nivelurile decizionale, de la Ministerul Economiei, care gestionează fondurile structurale sau Orizont 2020, să se utilizeze aceeași terminologie și aceleași concepte, ca lucrurile să fie clare. Și mai există o uh, chestiune, și anume uh, problema transferului de cunoștințe uh, către educație. Există rezultate care nu uh, se transferă la nivel educației. Se continuă de multe ori să se predea în școli lucruri care deja au fost depășite de mult. Deci, uh, da, trebuie să ne preocupăm și de aceste teme generale, de teme umbrelă. Uh, în ce privește mediul, aș spune că uh, orașul reprezintă un peisaj urban, deci este și acesta mediu și când vorbim de conservarea resurselor neregenerabile, uh, Uh, facem referire la peisaj, însă și la o uh, mină sau la un, o clădire. Uh, deci, totuși, regenerabil e un concept foarte larg care poate privi multe lucruri și voi depune aici amendamente pentru că tot ce nu este regenerabil trebuie protejat, cred eu. Și apoi e important să insistăm și pe Apple, deoarece Bun, uh, poate nu am cunoștințe complete aici, însă tot timpul sunt în legătură cu cercetătorii, vorbind despre apă, despre resurse hidrografice. Bun, s-au făcut multe la nivelul cunoștințelor. Tehnologia de epurare e foarte uh, dezvoltată, însă cred că nu se uh, cunoaște exact ciclul apei. Mm, poate nu avem destule cunoștințe, precipitațiile, circuitul apei în natură Eh, ce se întâmplă și cu inundațiile, cu aluviunile. Aluviuni, inundații care acum eh, intervin, iată, în momente ale anului în care în trecut nu existau. Trebuie să ne îmbunătățim eh, cunoștințele de bază aici și controlul pânzelor freatice e și acesta important. Poate că uh, aceste pânze freatice sunt uh, mult mai ample uh, decât uh, uh, se cunoaște până acum. Comisia Europeană are o hartă foarte frumoasă, de exemplu, a uh, Dunării și, de fapt, pânza de apă freatică a Dunării se întinde într-o, în mult mai multe țări decât cursul în sine al fluviului. Și trebuie ținut cont de acest lucru. Uh, și, uh, de exemplu, digurile, barajele au incidență și asupra unor uh, uh, pânze de apă freatică care se întind mult mai mult decât bazinul râului ca atare. Trebuie și aici să ne gândim și trebuie să ne gândim nu numai la mm, țările Sudului, ci și controlul inclusiv al tehnologiilor care distrug subsolul și este o chestiune gravă care poate produce pagube și daune irreversibile. Bun. Uh, acum, în legătură cu agricultura, încă nu s-a produs o revoluție agricolă de care este nevoie, având în vedere schimbările climatice. Deci trebuie să cercetăm uh, specii noi de plante adaptate climei. E uh, absurd să continuăm să plantăm salată care consumă prea multă apă. Am putea să Plantăm cactus care sunt comestibili de asemenea. Uh, există cercetări uh, despre cactuși și mai ales în Israel, uh, dar nu există încă proiecte experimentale în acest sens. Bun, deci vreau să spun prin asta că și agricultura trebuie adaptată schimbărilor climatice. Și încă o chestiune importantă, Bun, poate abuzez aici, de, poate nu e chiar așa importantă, poate unii surâd, poate, dar există și problema transparenței. Bun, aici Uniunea Europeană de multe ori sau instituțiile au un sistem opac și mai este și altă chestiune aici. Datele care se fac publice și accesul la date, accesul publicului la date. Bun, publicul în general se documentează din reviste. Acum, cercetătorul în plus Uh, ca să plătească pentru activitatea asta de cercetare, trebuie să plătească pentru a se abona la reviste, uh, chiar la revistele în care sunt publicate propriile lor articole. Este aici o problemă. Universitățile cele mai sărace nu dispune fonduri pentru a avea acces la aceste, revi- acces la aceste reviste științifice. E o problemă publică. Parlamentul trebuie să lupte ca cercetătorii să aibă acces la aceste informații chiar la universitățile mai puțin dotate, universitățile mai modeste altă problemă este cea dat, da, datelor din cercetare, care de multe ori trebuie să țină, fie menținute secrete până nu se termină cercetarea. Uh, asta și pentru inovare. Păi o firmă nu uh, plătește uh, cercetătorul dacă publică imediat datele. Deci accesul publicului trebuie să fie absolut totuși concret, ca și dreptul la a publica Eh, există și dreptul de a nu trebui să plătești ca să ai acces la rezultatele cercetării. Eh, nu e posibil ca cineva să trească să plătească, un cercetător să plătească să cumpere o revistă în care e publicat ceea ce a descoperit el însuși. Bun, și mai trebuie să ne gândim și la tipul de cercetare, eh, aplicată sau generică. Mulțumesc și acum Vitorio Prodi are cuvântul, tot 5 minute. 5 minute? Da, 5 minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și raportorului pentru aceste documente care sunt extrem de importante. În primul rând, eu consider că poate ar fi bine să facem o distinție între ele, pentru că poate sunt prea apropiate temele, sau să facem un document unic. Pentru că, de exemplu, există concepte care se repetă foarte frecvent. Și, de asemenea, amendamentele au fost depuse amendamente la ambele documente. Așadar, cumva e obositor să faci uh, o distinție și să poți optimiza fiecare din uh, cele două documente. De exemplu, în ce, uh, establishment, în ce privește înființarea, în ce privește implementarea, punerea în aplicare, a, uh, instituirea și punerea în aplicare, deci e dificil să facem o distinție, dar oricum e vorba de documente extrem de importante, extrem de complexe uh, și foarte importante pentru întreaga Uniune Europeană Aici, într-adevăr, miza este capacitatea noastră de a fi competitiv la nivel mondial. Aici, pe acest punct, noi trebuie să încercăm să găsim uh, excelența. Într-adevăr, există ocazii, mai ales există oportunități, mai ales în ce privește activitatea comisiei noastre, aspectele legate de mediu, de exemplu, aspecte legate de sănătate publică. În ce privește sănătatea publică, sigur că ne găsim, ne aflăm în, în fața unor posibilități enorme și cred că trebuie unor oportunități uh, nelimitate și trebuie să uh, se conștientizeze acest lucru. Și aici, uh, și la nivelul amendamentelor, există o scoatere în relief destul de limitată a acestui aspect, pe când toate eh, tehnicile legate de genom, eh, tehnicile toxonice sunt extrem de importante, plus medicina specializată, de asemenea, care pleacă tocmai de la recunoașterea completă a genomului uh, uh, pacientului pentru a ajunge la niște terapii extraordinar de bine țintite pentru fiecare persoană în parte. Iată toate aceste aspecte uh, foarte, foarte importante. Chiar ieri citeam în International Herald Tribune uh, citeam despre o terapie, tera, uh, tratamentul pentru leucemia adultă acută și a fost posibil acest tratament deoarece pacientul era pacientul unui laborator foarte uh, important uh, al Universității Washington State, care s-a mobilizat pentru a face o hartă și pentru a găsi o soluție cu rezultate extrem de pozitive. Iată lucruri foarte, foarte importante, după cum spuneam, și cred că e important și ca aceste aspecte să fie bine relevate, ca reprezentând oportunități enorme. Și un aspect colateral, ca să spun așa, se referă și la autorizarea uh, utilizării acestor medicamente. Eu cred că pot fi mai mult utilizate și mai bine utilizate tehnicile care nu se bazează pe testele pe animale. Plecând de la culturi de celule, culturi de țesuturi, am putea să obținem informații în legătură cu probabilitatea și cu riscul ca, acest, ca un anumit medicament să fie să, sau nu eficient. Aici, uh, fabricanții, uh, companiile farmaceutice, uh, nu sunt de acord cu această opinie și prin asta justifică mai apoi prețurile foarte ridicate. Deci nu vor să adopte poziția asta și ar fi important ca noi să putem să acordăm atenție tuturor tehnologiilor care sunt necesare pentru autorizații, tocmai în vederea diminuării acestor costuri și uh, e posibil și tocmai și să sporim, să mărim și precizia acestor teste. Cred că e foarte important. La fel de important apoi e uh, întregul aspect al adaptării la schimbările climatice care trebuie să uh, figureze aici, după cum s-a spus, de exemplu problema apei, Apa sigur că e foarte importantă. Dar noi ă, trebuie și putem respecta, repeta acest discurs nu numai în legătură cu apa, ci cu toate resursele naturale. Pentru că unele dintre ele ă, pot, din păcate, să ajungă într-o situație de penurie și mai gravă decât apa. Iată o serie întreagă de elemente care pot fi bine subliniate Uh, și sper să vă facem asta împreună cu raportorul ca să avem niște amendamente de compromis de bună calitate. Mulțumesc! Mulțumim, Vitoriu. Urmează acum Jill Evans. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului care a depus în mod evident foarte multă muncă pe acest dosar. Este important să recunoaștem cât de important este acest subiect. În circumscripția, circumscripția mea din țara Galilor am avut uh, câteva zeci de milioane uh, pentru cercetare și uh, dezvoltare, 80, aproximativ 84 de milioane uh, și potențialul este extraordinar. Eu aș vrea ca uh, programul Orizont 2020 să fie construit pe munca depusă în trecut, dar și pe baza uh, sau în ideea unei economii competitive și durabile. Unii colegi s-au referit la sănătate, însă eu aș dori să mă refer în această dezbatere uh, la ultimul punct menționat de domnul Prodi, și anume schimbările climatice. Este vorba de Comisia pentru Mediu, cea în care suntem aici. Deci cred că este esențial să vedem modul în care Orizont 2020 poate fi utilizat pentru atenuarea schimbărilor climatice, pentru biodiversitate, pentru energie regenerabile și pentru securitatea alimentară. Și toate aceste subiecte sunt la fel de importante ca toate celelalte menționate. Cercetarea este necesară în uh, lanțuri alimentare mai scurte pentru a elimina risipa alimentară. Amendamentele grupului meu se vor uh, concentra asupra uh, sublinierii acestor aspecte în acest aviz. Știu că și raportorul s-a referit la aceste puncte. Noi dorim așadar să consolidăm aceste puncte, să le subliniem, să subliniem durabilitatea în întregul text Uh, la fel și nevoia de a uh, lua în considerare impactul social al finanțării. Una dintre propuneri pe, propunerile pe care le facem este ca Comisia să uh, facă, un, o evaluare, să facă evaluarea impactului de mediu și social pentru anumite proiecte. Nu credem că Orizont 2020 ar trebui să fie folosit pentru a pro, uh, finanța mari proiecte cum ar fi ITER sau OMG-urile. Uh, însă am dori să se uh, financeze un sistem, de exemplu, de observare și informare, informatic cu privire la mediu. De asemenea, este important ca proprietăți uh, prioritățile referitoare la cercetare să fie definite în cooperare cu societatea civilă. Deci amendamentele mele, amendamentele noastre vor solicita crearea unor platforme tocmai în acest uh, scop. De exemplu, posibilitatea micilor întreprinderi și agricultorilor să contribuie la inovație ar trebui să fie recunos- recunoscută, mai ales în ceea ce privește lanțul alimentar, dar și în vederea utilizării producătorilor locali și în privința bunăstării animalelor. Un alt subiect este uh, relația între acest uh, dosar și fondurile structurale, pentru că asta, combinarea celor două ar crește competitivitatea cercetării și dezvoltării. Cred că putem să transmitem un semnal foarte clar din partea acestei comisii cu privire la programul Orizont 2020, care apoi, la rândul său, să contribuie la o economie eficientă din punct de vedere al resurselor și cu un consum redus de carbon. Mulțumesc, doamna Alda Susa. Obrigada, eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Este relatoriu, este, esta questão da... Cred că acest raport și problema cercetării și dezvoltării în, în orizont 2020 este foarte important și asta nu numai pentru Europa, ci și pentru restul lumii. De aceea Doresc să îi mulțumesc raportorului pentru munca enormă depusă la acest subiect foarte cuprinzător. Indiferent de diferențele de opinie pe care le avem, aș dori totuși să-i mulțumesc. Aș dori să mă refer la câteva uh, puncte. Amendamentele GUE se referă mai ales la domeniul sănătății, dar nu numai la acesta Mă refer aici la amendamentele este 22, 23, 24, 25. Este vorba de egalitatea de șanse, de tratamentul egal, dar și de uh, accesul la transportul în comun, de exemplu. Aș dori să mă refer și la unele amendamente pe care le-am propus chiar eu și voi încerca să le um, uh, rezum. Este vorba despre faptul că nu există suficiente investiții uh, în domeniul uh, medical după diagnostic, um, la boli după diagnostic, apoi în ceea ce privește um, dezvoltarea uh, cercetării, uh, cercetarea în domeniul dezvoltării, este vorba și de dreptul acces, de acces la sistemul medical, este vorba de eficiența acestui sistem și, de asemenea, despre uh, rolul sărăciei uh, în accesul la sistemul medical. Bineînțeles că putem discuta toate aceste lucruri, sigur vom putea ajunge la amendamente de compromis și aș dori să mă refer de asemenea la un aspect mai controversat, ce anume celulele sușă, celulele STEM. Am uh, depus amendamentul 53 în acest sens, este vorba aici despre o uh, adăugire uh, la propunerea comisiei. Comisia nu solicită o autorizație pentru sau de un consimțământ pentru utilizarea celulelor STEM. Și noi propunem ca bazele de date uh, să se creeze baze de date publice pentru aceste tip de celule. Apoi, următorul amendament, 130, și dacă am înțeles uh, corect, uh, corespunde cu ceea ce a spus Cristian la început. Trebuie să vedem dacă putem cădea de acord. În acest domeniu propunem ca prioritățile la cercetare și finanțarea acesteia să fie în conformitate cu stadiul actual al științei, vorbim despre orizont 2020, deci 2014-2020, și nu ne ajută la nimic dacă facem propuneri care se referă și se rezumă la ceea ce știm acum despre acest domeniu. Sperăm că în următorii șase ani Uh, să putem vedea evoluții importante în acest domeniu. De aceea este important ca propunerile acestea care vor veni în viitor să poată fi luate în considerare. Nu ar trebui să ne limităm de pe acum, nu să spunem de pe acum unde trebuie să fie uh, efectuată cercetarea sau nu. Iar la final, o ultimă remarcă și doresc să subliniez și faptul că grupul meu va fi deschis la amendamente de compromis acolo unde este posibil, suntem deschiși la discuția cu raportorul, însă o remarcă cu privire la ceva ce s-a spus, cred că colegul Prodi a vorbit despre medicina personalizată. Eu am îndoiel cu privire la uh, medicina personalizată și cu privire la dacă ea poate să funcționeze atât la uh, medicamente cât și la farmacogenetică. Cred că suntem foarte departe de a avea dovezi științifice că acest lucru ar putea să fie posibil. De aceea aș dori să atrag atenția asupra faptului că ar trebui să fim mai prudenți când uh, ne stabilim uh, așteptările. Pentru că ele ar putea să fie prea ridicate în ceea ce privește medicina personalizată. Cred că suntem foarte departe de acest tip de uh, medicină. Și între prinderile farmaceutice și numai acestea uh, stimulează aceste așteptări uh, prea mari, poate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnule Bușoi pentru munca depusă și pentru deschiderea arătată. Uh, deschiderea de a prelua remarcile noastre în dezbatere. Sunt de acord că nu putem să facem o listă fără sfârșit a unor boli. Trebuie într-adevăr să ne punem întrebarea unde se află valoarea adăugată europeană. Știu că la ITRE există discuții dacă sănătatea este o prioritate a cercetării europene unii colegi spun politica de sănătate trebuie să fie ceva național, dar eu cred că în cercetare trebuie să cooperăm. De fapt, nici nu putem altfel. Mai ales când este vorba de boli rare, cifrele sunt prea mici în statele membre pentru a se face cercetare în acest domeniu. Și de asemenea, bolile grave la copii mai ales uh, boli ale copiilor când sunt la terapie intensivă. Acestea uh, trebuie tratate ca și uh, bolile rare. Acest lucru l-am prevăzut în, um, în domeniul medicamentelor permise, însă nu se generează suficientă cercetare în acest domeniu. Deci, aceste două lucruri, bolile rare și îmbolnăvirea gravă a copiilor, trebuie să fie două lucruri um, care să fie uh, mai degrabă, cercetarea în aceste două domenii trebuie să fie stimulată. Și aș dori să vă rog să sprijiniți amendamentele mele în acest domeniu. Mai am câteva amendamente care se referă la diagnostic și terapie. Când citim textul comisiei, avem senzația și nu vreau să cred că există intenții rele aici, dar parțial rezultatul poate să fie că generăm baze de date enorme, avem posibilitatea de a prevedea anumite îmbolnăviri, uh, anumite boli, dar la ce îl ajută pe pacient când știe că probabil se va îmbolnăvi de ceva anume? Există unele lucruri care nu pot fi vindecate, nu avem niciun fel de abordare pentru prevenție și de aceea cred că subiectul diagnostic trebuie să fie legat mai strâns de prevenire și de terapie. Nu ajută, la... nu este foarte util să ai un diagnostic dacă nu ai terapie și dacă nu există eforturi în domeniul prevenției. Ar trebui să se creeze o legătură aici. Acest lucru ar trebui să fie o prioritate, și anume ca procedurile de diagnostic uh, să fie analizate acele proceduri de diagnostic unde se pot uh, trage și concluzii cu privire la terapie aici. În acest sens, sprijin ce a spus și Vittorio Prodi la medicina personalizată, am avea o astfel de abordare și cred că ar trebui să sprijinim uh, acest lucru. Un punct special la care aș dori să mă refer uh, este problema contracepției și asta uh, la bărbați avem la ora actuală problema că um, de obicei femeile sunt cele care se ocupă de contracepție, există efecte uh, secundare la femei, există um, intoleranțe și așa mai departe. Există cercetători care lucrează de ani de zile la acest uh, subiect, contracepția la bărbați, Uh, este, și toți aceștia spun că este nevoie de o acțiune politică concertată. Tehnic este posibil, dar trebuie un sprijin mai mare pentru a uh, putea pune în aplicare acest lucru. Un ultim punct cu privire la celulele sușă. Există multe amendamente în acest domeniu, le-am citit cu foarte mare atenție, multe vin de la PPE și la ITRE. Uh, acestea sprijină poziția Micolașic, Zaborska. Uh, există, bineînțeles, și motive juridice pentru această poziție. Eu am încercat, pe baza propunerii colegului Bușoi, să uh, propun un compromis care să sprijine această idee a domnului Bușoi de a analiza și alternativele și este corect, nu numai o sau două alternative, ci tot ce poate apărea în viitor. Mă întreb dacă ar trebui să ne implicăm în această întrebare, dacă uh, Uh, cercetarea uh, uh, pe celule sușă de embrionale ar trebui să fie sprijinită de Uniunea Europeană sau nu. Nu vom găsi niciodată un compromis în acest, pe acest subiect, va, se vor crea mari controverse, multă neliniște, să spun așa. Avem sute de amendamente, am decis înainte de procedură uh, Uh, că ne vom concentra asupra competențelor noastre, mediu, sănătate și siguranță alimentară. Poate ar fi o posibilitate să eliminăm aceste aspecte și să spunem că aceste amendamente trebuie să fie discutate la ITRE și la Comisia Jurii, competențe pentru asta. Am să vă rog să luați în considerare această uh, posibilitate. Nu sunt sigur dacă putem uh, atinge un compromis între atât de poziții, atât de, diferi, atât de multe poziții diferite. Până la urmă, urme este numai un aviz, nu este vorba de competența noastră pe fond și când este vorba de etică, alte comisii au competența aici. Mă întreb dacă nu ar fi uh, bine să eliminăm acest punct. Mulțumim, Peter Lize, Judith Merkis. Dank, voorzitter. Uh, dank aan alle collega's voor de... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor pentru prezentările foarte clare. Orizont 2020 reprezintă al treilea buget ca mărime din întreaga Uniune practic un fond foarte mare, ceea ce poate duce la învigorarea economiei noastre și a stimulării creșterii. Cum vrem să procedăm în mod fragmentat ca să ne atingem toate obiectivele sau vrem să descriem rezultatele pe care vrem să le obținem? Așadar să formulăm obiectivele pentru care să fie folosite aceste mijloace? și apoi realizarea să fie lăsată în seama companiilor sau comisie. Eu cred că suntem mult prea prescriptivi. Spunem mult prea clar ce ne dorim pe fond, uh, în loc să spunem ce obiective ne dorim. Practic, aici ne confruntăm și cu trei mari provocări uh, care țin de societate. Trebuie să ținem de dezvoltarea ținem cont de evoluțiile demografice, îmbătrânirea populației, urbanizarea, apoi toate provocările legate de trafic și mai apoi o economie stabilă și echitabilă și, nu în ultimul rând, climă, energie, materii prime, eficiența resurselor, diversificare și cred că dacă venim cu prea multe chestiuni perspective, uh, tindem să uităm că, de fapt, până la urmă, toate aceste teme, de fapt, se îmbină între ele și deseori sunt poziționate separat în loc să fie îmbinate. Pe lângă toate acestea, e vorba de mulți bani pentru uh, cercetare. Cercetarea este un lucru bun, trebuie întreprinsă, însă iată că aici avem și o verigă slabă pentru Europa. E vorba de implementarea um, cercetării, de comercializarea acestor rezultate. Pentru că acum avem nevoie de o stimulare a ocupării și a creșterii și aici trebuie să găsim această punte Um, transpunerea în practică a rezultatelor cercetării este importantă. Nu trebuie să producem doar rezultate, ci să le transformăm, să le realizăm în practică. Și aș dori să mă mai asociez și altor inițiative care au apărut uh, precum Eco Innovation, însă nu aș dori să specificăm cum anume să se realizeze acest lucru. Apoi mai susțin și pledoarii altor colegi în ceea ce privește apa. Apa reprezintă o temă esențială, este și un aspect orizontal pentru că se referă intrinsec și la toate celelalte provocări pe care le-am amintit. Și tocmai într-o parte uh, Euro a Europei există probleme majore în acest sens, uh, pentru că într-o regiune avem inundații, în alta este secetă și am să ajung și la final, domnule președinte. Există în uh, Europa deja foarte multe programe și mă ocup de această chestiune deja de ani de zile, însă am uh, dificultăți în a identifica o esența până la urmă, pentru că avem tot fel de parteneriate pentru inovare, programe, aceste chicuri pentru uh, IT și este vorba de o politică foarte fragmentată și în aceste vremuri de criză nu ne putem permite așa ceva. Trebuie să mizăm pe excelență, pe inovare și nu avem voie să facem compromisuri. Mulțumesc Judith Merkis și nu în ultimul rând doamna Kurovic. Hvala lepa, predsednik in eh, zahvala poročevalcu Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc de asemenea și raportorului care s-a ocupat de acest dosar, care este unul foarte important pentru viitorul nostru, pentru că Orizont 2020 reprezintă speranță pentru foarte mulți, reprezintă ajutor în domeniul sănătății și uh, speranță că vom putea, până la urmă, pune toate con, uh, cunoștințele noastre în practică și cu asta am creat și noi locuri de muncă. În amendamentele pe care le-am depus și care au fost susținute de colegii mei, uh, m-am ocupat de, mai ales de domeniul sănătății. E un aspect extrem de important, mai ales având în vedere îmbătrânirea populației noastre. Trebuie să ne asigurăm că utilizăm toate tehnologiile aflate la dispoziție, la dispoziție teledetecția, telemedicina e ceva care poate uh, scurta intervalele de așteptare în clinicile, în spitalele noastre. Uh, cel mai uh, grav astăzi e că sălile de așteptare sunt pline Asta și din cauza că oamenii nu mai au un stil de viață sănătoasă și nu, nu conștientizează acest lucru, nu se face destulă reclamă unei alimentații sănătoase, unui stil de viață sănătos. Iată, și treb- oamenii trebuie să știe ce anume e sănătos, ce anume e bine să mănânce. Un element foarte important, deoarece sănătatea noastră depinde foarte mult de alimentație, de stilul de viață iată, aspecte relevante. Aspecte care prezintă și un potențial important să ne aducă beneficii practice prin transferul de uh, cunoștințe, prin inovare. Aici E importantă și viteza cu care se acționează, pentru că nu e destul să dispui de foarte multe invenții noi dacă ele nu sunt și puse în practică, nu sunt realizate niciodată în practică. De aceea v-aș uh, solicita să-mi susțineți amendamentele și vreau să mai spun că sunt convinsă că va fi ceva care va fi pentru beneficiul tuturor. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kokovic. Darum machen wir es. Vă mulțumim, doamnă Cucovici, Pentru asta facem ce facem, pentru ca toată lumea să poată beneficia de pe urma acestui Uh, program. Înainte de a-i da cuvântul raportorului, aș dori să rog uh, Comisia să facă un scurt uh, comentariu și să răspundă la întrebările care i s-au adresat. Vă rog. Yes, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului, raportorilor din umbră, celorlalți membri ai comisiei care au făcut o treabă excelentă. Am câteva comentarii pe unele din problemele uh, menționate aici. În primul rând, cred că trebuie să subliniem că propunerea Comisiei uh, pentru abordare integrată și sistemică tre- va trebui, cred eu, menținută, deci să se mențină până la final aceeași abordare și pentru a se menține această abordare și de asemenea și flexibilitatea program pe, unui program pe șapte ani, o listă lungă de uh, probleme specifice sau detalii nenecesare ar trebui evitate Eh, și apoi o listă prea detaliată poate să aibă și o consecință nedorită, să, să, să fie excluse anumite activități în mod nenecesar. Acum comentarii mai punctuale în ce privește sănătatea. Mulțumim raportorului pentru flexibilitatea sa, atitudinea sa flexibilă în legătură cu celor sus. Suntem de acord cu problema patentabilității și da, e adevărat, nu trebuie să uh, regularizăm, să reglementăm prea mult în ce privește. Trebuie să ne gândim și la alternative și să nu fie o listă prea lungă de exemple, de tehnologii, de grupuri de pacienți. De asemenea, suntem de acord cu raportorul în ce privește problema unei secțiuni separate pentru ecoinovare. Poate că nu e bine să facem așa, pentru că problema asta, de problema asta se ocupă deja secțiunea 5 -a, nu doar în ce privește tehnologiile, ci și inovarea utilă societății. Trebuie totuși să reamintim că întreaga problemă a dezvoltării durabile ar trebui să ocupe primul plan în uh, acest program Orizont 2020 ca să existe elemente de dezvoltare durabilă în toate uh, componentele uh, programului. În ce privește problema foarte importantă, după cum s-a spus aici în repetate rânduri, a apei, problema apei, da, de ea se ocupă diverse secțiuni ale propunerii noastre și să avem o secțiune separată, după cum s-a sugerat, poate n-ar fi o soluție bună pentru că s-ar produce suprapuneri. Apa e legată de schimbările climatice, după cum s-a spus, dar are legătura și cu uh, gestionarea apei, cu tratarea apei dar și cu inovația ecologică și cu inovarea ecologică. Bun, s-a cerut aici, s-a solicitat mai multă transparență și da, suntem de acord. Motiv pentru care deja uh, la programul cadru 7 a existat acolo o inițiativă cu accesul uh, interpares la publicații uh, și un proiect pilot în acest sens și această abordare va fi de asemenea promovată în orizontul 2020. Și încă ceva dar, la fel de important, aș mai spune două cuvinte privitoare la buget. Propunerea Comisiei este, într-adevăr, rezultatul unui compromis foarte echilibrat între domeniile politice mm, de resort. Am fost informați că grupul de contact al Parlamentului pentru cadrul financiar multianual se opune unei uh, discutări la intrea propunerilor sectoriale. Dar sigur, uh, el la atitudinea dumneavoastră, decizia pe care o veți adopta, sunteți suveran aici. Și cred că mm, cu asta am încheiat și mulțumesc. Uh, am fi foarte bucuros să putem contribui și noi cu asistență tehnică pe diverse elemente, dacă doriți, vă stăm la dispoziție. Kommission und jetzt möchte ich unserem Mulțumesc Comisiei. Îi dau acum cuvântul domnului Bușoi pentru a reacționa la contribuțiile colegilor și la cea a Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. very much. Uh, do very briefly. Sorry. sorry. The Commission. Comisia mai dorește să intervină? Nu. Vă rog numai să opriți microfonul. Perfect, mulțumesc, spune președintele.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 Sigur, s-a spus aici că problema de care mă ocup e una foarte importantă și așa și este. Și este și o problemă complexă, foarte complexă. Deci mulțumesc Comisiei Europene pentru o cooperare de foarte bună calitate, mulțumesc și consilierilor și secretariatului Envi și celor de la ALDE care m-au ajutat foarte mult ca să pun împreună toate aceste idei. Doamne Gutierrez Cortines, ea spune că da, am notat ce mi-a spus despre avertizarea dumneavoastră cu amendamentele de compromis și nu am intenția de a modifica structura programului. Cu amendamentele dumneavoastră, în legătură cu ele, aș spune că sunt multe pe care le susțin cu dragă inimă și sunt total de acord. Trebuie să subliniem problema apei și să punem rezultatele cercetării uh, la dispoziția și acelor universități sau acelor persoane care nu își pot permite să aibă acces la toate publicațiile de specialitate. Domnului Prodi, îi spun că sunt uh, complet de acord cu interesul uh, în, al dumnealui în medicina personalizată. Cred și eu că e uh, un uh, domeniu nu, foarte, nu doar foarte ambițios, și și un domeniu care dacă va avea succes va însemna că multe boli vor fi tratate mai eficient și mai ieftin. Cred că trebuie să uh, dăm un semnal pozitiv către uh, medici și personal de sănătate. Doamne Evans, îi mulțumesc pentru cuvintele amabile Mă așteptam ca domnia sa și colegii săi să se concentreze pe schimbările climatice și pentru mine schimbările climatice și energiile regenerabile și eficiența energetică și toate aceste pro- uh, chestiuni au un uh, rol foarte important și trebuie să utilizăm și acest instrument, dar și alte instrumente politice și legislative pentru pentru a susține ideea de a combate schimbările climatice și asta într-un mod eficient. Doamne Susa ne spune că sunt de acord, dar trebuie să existe o diseminare eficientă, o răspândire eficientă a uh, rezultatelor cercetărilor. Uh, ați făcut două amendamente în legătură cu celulele Susa Asta, asta ă, este un aspect care a revenit și în alte cuvântări aici. Eu voi face tot ce pot ca să găsim împreună o soluție de compromis. Că este un domeniu foarte sensibil acesta al celor sușă. La asta s-a referit și colegul Lize. Da, sunt de acord că e important și sănătatea copiilor, îi, susțin, îi voi susține amendamentele, de altfel am depus împreună amendamente legate de contracepție, deci uh, suntem de aceeași părere. Doamnei Merchis, i-aș spune că sunt de acord, trebuie să ne concentrăm și pe obiectivele majore, mari și să nu fim prea... Uh, să nu intrăm prea în detaliu, să nu supraîncărcăm textul, el trebuie păstrat simplu, concis, deoarece apoi se va duce la Comisia ITRE. Și apoi va trebui să ne concentrăm și pe aspectele într-adevăr importante. Da, sigur. Iată, de aici decurge și număr mare de amendamente, 400 plus 200, dar și motivul pentru care mă voi concentra și voi ruga colegii să încercăm să găsim compromisuri, soluții pe unele aspecte sau acolo unde va fi posibil. Sunt de acord cu interesul doamnei Cocovici uh, arătat uh, zonei domeniului sănătății și eu m-am concentrat pe problema sănătății. Consider că multe din ideile colegilor sunt foarte valoroase și vor face ca rezultatul muncii noastre să fie și mai eficient. Acestea fiind spuse, după cum am menționat, voi utiliza pauza de vară ca împreună cu uh, personalul meu să pregătim uh, unele compromisuri și aștept cu interes uh, luna septembrie ca să găsim niște soluții de calitate. Mulțumesc! Soi. Um... Mulțumesc, domnule Bușoi, domnul Peter. Liza sugera să limităm numărul de amendamente. Am luat notă de acest lucru, discutat deja și anterior despre acest lucru. Întrebarea e de unde începem, unde ne oprim, trebuie să reflectăm. și voi susține procedura noastră. În comisie vom vota pe 19 septembrie, iar în plen va intra în noiembrie. Pe final, trebuie să vă mai anunț ceva. Acestea sunt amendamentele. Vă rog că pe cei dintre noastre care doresc să lucreze cu acestea și data viitoare, să le ia cu dânsii, pentru că dacă le listăm uh, Uh, încă o dată, pentru uh, data viitoare, este vorba de 40.000 de pagini în toate limbile. Așadar, uh, vă rog pe dumneavoastră sau pe asistenții dumneavoastră să preia documentele. Noi cu toții am spus că ne implicăm pentru o Europa eficientă din punct de vedere a resurselor, așadar trebuie să dăm și dovadă de acest lucru. Um, atât uh, cu privire la punctul 18, punctul 19, viitoarea noastră ședință este pe 19 septembrie. Mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru activitatea depusă în această primă parte a anului, uh, faptul că mi-ați făcut activitatea cu uh, cât se poate de ușoară. Aș dori să mulțumesc și domnului Huber pentru uh, sprijinul acordat și, bineînțeles, tuturor colegilor, colaboratorilor, asistenților și și uh, interpreților. vă va prinde bine o pauză de noi acum după care vom continua în august-septembrie. Sper uh, să reveniți uh, voioși și cu mai multă energie. Cred că am făcut multe în ultimele luni, dar ne mai așteaptă foarte multă uh, treabă în a doua parte a anului. Astfel uh, declar încheiată această ședință.